it's very important to train este foarte important să pregătim ofițerii de poliție uh, pentru că ei să știe să-și folosească sistemul de uh, comandă astfel încât uh, sarcinile sunt atribuite și li se spune ofițerilor și cum să acționeze pentru a le rezolva. Deocamdată se primesc doar ordine Însă, în poliție, trebuie ca ofițerul să primească sarcina și să aibă la dispoziție abilitățile și mijloacele pentru a rezolva sarcina respectivă. În poliția afgană, cei patru piloni sunt uh, pilonul civil, uh, poliția anticrimă, uh, poliția vamală mai este și pilonul de protecție, care încă se află în discuție. În ceea ce privește alegerile, am menționat faptul că am reușit să înființăm uh, centura de oțel. În acel program de pregătire în cascadă, estimăm că 20.000 de ofițeri au fost pregătiți până pe 20 august în ceea ce privește ce trebuie să uh, facă la o stație de votare. După aceea am făcut o evaluare pentru a vedea cum uh, s-au comportat acești ofițeri, dacă și-au îndeplinit uh, sarcinile, dacă și am fost susținuți de generalul Morion, care a fost șeful misiunii UE. În uh, nord, în vest și în Kabul, poliția s-a descurcat uh, de la bine la foarte bine. În sud și în est am avut uh, anumite probleme, unele din motive de securitate, dar um, cred că le datorăm celor din poliția afgană să le spunem că da, despre, v-am criticat mult, dar astăzi v-ați descurcat foarte, foarte bine. Același lucru uh, s-a întâmplat și uh, luni, luna trecută, când uh, în Kabul a avut loc un atac. Cei din poliția afgană au rezolvat problema în mod foarte eficient. Desigur, ISAF și NATO i-au susținut, dar poliția afgană a fost cea care a acționat în primul rând și care s-a descurcat excepțional de bine. Nu știu dacă mai am foarte mult timp la dispoziție. vreau ca această misiune să fie condusă la nivelul uh, întregului Afganistan, nu doar în Kabul. Vreau ca ea să acopere întregul teritoriu, teritoriu afgan, dar pentru a face acest lucru am nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că avem nevoie de locuințe în uh, exteriorul uh, Kabulului, avem nevoie de securitate în cartierele Securitatea securitate echipelor uh, provinciale de reconstrucție. Și este foarte important ca statele membre să asigure ofițeri, atât în Kabul cât și în provincii, cât și în celelalte regiuni. Ne aflăm într-o situație în care uh, anumite echipe uh, de reconstrucție provincială au um, locuințe, însă altele nu au și locuiesc în uh, corturi sau sub cerul liber. Doar uh, trei sau patru state au dat dovadă de uh, flexibilitate, însă celelalte, din motive politice, nu dau dovadă de flexibilitate. Însă flexibilitatea este necesară pentru că trebuie să implementăm cele șase obiective. Trebuie ca întreaga poliție civilă și poliția anticrimă să fie stabile și pentru a reuși să le stabilizăm avem nevoie de oameni acolo. Altfel, trebuie să mm, le spunem celor de la celula civilă de planificare că nu putem uh, face față, că nu putem îndeplini sarcinile. Îmi pare rău că sunt nevoit să folosesc acest limbaj. Dar anumite state membre au considerat, s-au gândit uh, să renunțe la contribuția lor. Însă noi am fost uh, un partener uh, fiabil până acum. Dacă reușim să asigurăm securitatea echipelor, uh, dacă vom obține numărul de persoane de care avem nevoie, dacă vom obține locuințe, vom putea să ne îndeplinim obiectivele în Afganistan, fără nicio îndoială. Vă mulțumesc! merci pour vos interventions. Je tenais d'abord à... Mulțumesc foarte mult uh, pentru această intervenție. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră uh, și uh, vreau să vă spun că EUPOL este și activitățile sale sunt adesea criticate pe bună dreptate. Activitatea sa, însă, toată lumea este de acord că trebuie să fie salutată pentru că dați dovadă de un mare profesionalism și conduceți această misiune în mod excelent, astfel încât vreau să salutăm activitatea dumneavoastră în situația în care, bineînțeles, este foarte dificilă. Înainte de a vă da pe rând cuvântul, dați-mi voie să vă întreb direct, după prezentarea dumneavoastră, cred că Uh, rămâne oarecare frustrare la nivelul Uniunii Europene când ne dăm seama că toate eforturile pe care le depunem în Afganistan, pe care le depun diversi actori uh, internaționali, uh, sunt la nivelul Uniunii Europene foarte dispersate în rândul statelor membre, fie că sunt la nivel bilateral, la nivel NATO, fie că sunt în, într-un proces de cooperare cu Statele Unite ale Americii, fie că sunt pe bază la nivel unilateral. Iată că subzistă această frustrare în ceea ce privește amplarea limitată a EUPOL și în ceea ce privește eforturile internaționale desfășurate aici. Iar în ceea ce privește această multitudine de actori internaționali de, pe care i-ați menționat și cu care trebuie să cooperați dumneavoastră, uh, precum și dat fiind complexitatea și numărul foarte mare al instituțiilor și agențiilor afgane care, se, care activează în um, domeniul securității, cu care dumneavoastră intrați uh, în contact, avem uh, impresia, cel puțin am vrea să vă întrebăm dacă este rezonabil să ne gândim că cu o misiune atât de limitată vom reuși să facem ceva. Noi, Uniunea Europeană, care este plus valoarea pe care o dă această misiune EUPOL Um, față de misiunea NATO, față de uh, misiunile agențiilor uh, publice și private americane care desfășoară activități de formare și nu numai, care este plus valoarea Uniunii Europene în ceea ce vezi această misiune EUPOL. Iată deci o, o întrebare uh, generală, dar foarte directă. O să uh, dau acum uh, cuvântul domnului Berman, care este uh, este șeful delegației Uniunii Europene Afganistan. Vă rog frumos să fiți, uh, să fiți succint, dacă se poate, ca să aibă toată lumea timp de vorbire. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să vorbesc uh, engleză pentru ca domnul uh, Vitrup să mă poată asculta fără interpretare. Deci, cum spuneam, iată, pentru pentru dumneavoastră, domnule Vitru, o să vorbesc în engleză și vreau să mă alătur și eu um, uh, laudelor care au fost exprimate despre de, de președintele nostru, pentru că ai dat vigoare și forță misiunii EUPOL, care nu exista de la început. Iată, deci toată lumea este de acord că uh, activitatea pe care o întreprinzi acolo este foarte dificilă, bineînțeles, și plină de pericole, iar în Parlamentul European ne dăm tot seama că această misiune are nevoie de sprijin. Dar, bineînțeles, a, sunt și eu nerăbdător să aflu răspunsul la întrebarea adresată privind plus valoarea misiunii Uniunii Europene în comparație cu NATO și așa mai departe, în ceea ce privește formarea forțelor polițienești și de securitate. Dacă analizăm situația la ora actuală, situația din Afganistan, eh, și aceeași eh, comparație se va face și pe viitor, eh, avem puncte slabe și puncte forte. La punctele fort avem uh, învățământul, 6 milioane de copii școlarizați, dintre care o treime fete, sunt fete, sistemul de sănătate este mult mai bun, infrastructura s-a îmbunătățit și ea, s-au construit șosele și așa mai departe. Dar punctele slabe sunt mai numeroase, din păcate, mult mai numeroase. Violența, aceasta nu a fost uh, eradicată, ci din potrivă, există o recrudescență a violenței Eh, iar sporirea numărului de trupe nu prea are efect, Al-Qaeda este bine sănătoasă, iar costurile operațiunilor militare se ridică la 200 de miliarde eh, de dolari pe an în Afganistan, eh, dintre care 130 de miliarde sunt suportate de Statele Unite, Unite ale Americii deocamdată. Deci, iată, 200 de miliarde de dolari Um, pentru o securitate care are foarte multe defecte, consumul de opiu a crescut foarte mult, corupția este în floare. Uh, acest lucru ne arată un studiu american recent. Există foarte multe victime din rândul civililor uh, în ciuda eforturilor noastre, iar acest uh, lucru stârnește neîncredere față de eforturile uh, Occidentului. Nu am reușit deloc să cucerim uh, cetățenii afgani, iar sprijinul pentru acțiunile noastre în propriile noastre țări este și el în scădere. Trebuie să ne, trebuie să ne dăm seama că din acest, din acest motiv avem această conferință, iar guvernul britanic nu a considerat necesar să invite la aceste conferințe Uh, membrii ai Parlamentului European la această conferință privind Afganistanul, unde, bineînțeles, noi jucăm un rol mic, dar nu lipsit de însemnătate. Deci, uh, este mare păcat că nu vom fi prezenți la această uh, conferință și uluitor în acest timp. Dar scăderea încrederii în acțiunile noastre, în țările noastre, dar și în Afganistan, vine bine, erodarea acestei încrederi trebuie să fie inversată, acest fenomen trebuie să fie inversat, trebuie să, uh, trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor și sper că conferința de la Londra va avea acest obiectiv, ceea ce înseamnă că va trebui să îmbrățișăm noua strategie a administrației americane care dorește să reducă numărul de trupe și să aibă o abordare bazată mai mult pe operațiunile uh, civile. Nu este foarte clar cum se va face acest lucru, pentru că într-o primă um, Uh, parte se mărește numărul de trupe ca și cum Afganistanul ar fi Irakul, pentru că nu putem să aplicăm, dar nu putem să aplicăm aceeași, aceeași soluție pentru această țară ca pentru Irak. Dacă întrebați un general care este soluția, el va spune mai multe trupe, pentru că pentru, dacă dorim să rezolvăm, uh, pentru că, uh, ca să spunem așa, pentru un ciocan, fiecare problemă seamănă cu un cui. Dar, până la urmă, ce, ce este important? E, așa nume, investițiile în Afganistan fiindcă securitatea nu va fi generată de acțiuni polițenești și militare. Și, domnule Vitru, cred că sunteți de acord cu, cu noi, pentru că, în primul rând, trebuie să investim în dezvoltare economică, în agricultură, dezvoltare rurală, Așa cum subliniază noua strategie americană, pe bună dreptate, acestea sunt considerate obiectivele cheie ale acestei noi abordări, iar noi trebuie să sprijinim aceste acțiuni, care înseamnă și mai multă microfinanțare pentru cetățenii afgani care doresc să-și împlinească visele și ambițiile. Trebuie să luptăm uh, împotriva corupției, iar aici EUPOL joacă un rol crucial. Iată de ce noi trebuie să sprijinim EUPOL, fiindcă în această abordare civilă nu va avea succes fără o, un sistem, fără o poliție care să funcționeze bine, poliție afgană, ceea ce înseamnă că trebuie să se combată corupția uh, la nivel înalt în Afganistan. Aici este necesar să se întărească autoritatea anticorupție afgană, care există, dar care este foarte slabă și trebuie, uh, trebuie să fie consolidată e nevoie de, de formare la nivelul guvernanței locale și la nivelul instituțiilor. Este foarte bine că s-a hotărât amânarea alegerilor pentru data de 18 septembrie. Inițial, acestea erau programate pe 22 mai. O veste foarte bună, iată, fiindcă permite unele reforme unor reforme să se finalizeze, care sunt necesare pentru com Comisia pentru Alegeri Independente. Um, avem nevoie de un sistem de registrare a alegătorilor care nu există acum și un sistem de eliminare a candidaților care au dosar penal. Iată, vom reuși să introducem aceste reforme dacă acum, uh, dacă dorim ca alegerile de pe 18 octombrie să fie încununate de succes. Iar în acest context trebuie să, să privim noi um, aceste eforturi de consolidare a poliției afgane, pentru că nu vom reuși să obținem rezultate rapide, uh, nu vom reuși uh, să formăm rapid um, ofițerii de poliție afgani, uh, unii dintre ei analfabeți. Trebuie deci să facem presiune asupra guvernelor noastre pentru a spori Uh, EU, pentru a sprijini EUPOL cu mai mult personal. Uh, dumneavoastră aveți cereri foarte concrete și noi o să încercăm să vă ajutăm. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Dau uh, acum cuvântul vorbitorilor de la diversele grupuri. Vreau să vă reamintesc că vom avea de fiecare dată un schimb de păreri după fiecare intervenție, astfel încât vă rog să vă Uh, să vă țintiți exact întrebările către fiecare uh, orator. Uh, uh domnul Galer are cuvântul. Herr Klompenhauer, Sie hatten zu Beginn gesagt, äh, die Kooperation hat sich gut verbessert äh, zwischen EU und NATO. Ähm, kann, Sie, kann ich da... Domnule Klompenhauer, ați spus că la începutul declarației dumneavoastră ați spus că se poate îmbunătăți cooperarea între Sărânte și NATO. Uh, semnarea acordului tehnic uh, între UE și uh, NATO nu cumva are un efect negativ asupra personalului de pe teren și asupra securității? Și a doua întrebare. Avem UE acolo, avem uh, NATO și avem și misiuni naționale trimise de statele membre în Afganistan. Care este distribuirea? Cum, este, cum sunt împărțite sarcinile și câte persoane coordonează aceste structuri? Am vrea niște cifre. Cifra de 310 din 500 cât doriți să atingeți de, de 400, care este obiectivul dumneavoastră. Înțeleg că va fi vorba de 169 de um, persoane de locuitori. Cum va, vor fi aceștia încorporați în cifra finală de 400? Cum vă asigurați că din statele membre sunt uh, trimiși uh, cei mai bine pregătiți uh, instructori? Sunt trimiși și oameni de la um, departamentele de anchete criminale? Și, în final, problema plății, remunerației. Se știe că în perioada de criză se întâmplă ca polițiștii să, și soldații să fie instruiți, însă uh, să nu fie plătiți și la sfârșit să treacă în uh, tabăra inamică? Cum ne putem asigura că ei sunt remunerați, totuși? Grazie. Colega Galler già posto alcune delle domande che avrei voluto. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul uh, Galler uh, a pus deja toate întrebările pe care doream să le adresez eu. Și trebuie să vă spun că sunt de acord cu um, ce au spus cei doi oratori în prezentările lor. Sunt uh, de acord uh, că EUPOL a fost uh, criticat cel mai adesea, nu pe bună dreptate, fiindcă, iată, se încearcă o abordare strategică, un cadru strategic pentru modul în care va funcționa poliția um, afgană, iar acest lucru nu poate fi judecat doar Uh, prin prisma numerelor, prin prisma cifrelor. Iată, deci uh, vreau să vă asigur de sprijinul nostru, sprijinul nostru pentru EUPOL, ceea ce, înseamnă, ceea ce nu înseamnă că nu avem unele întrebări, iată, dintre care unele au fost deja uh, adresate de către domnul Galer, de către dumneavoastră, domnule președinte, și eu am uh, unele întrebări suplimentare. În ceea ce privește legătura cu NATO, în ceea ce privește securitatea. Uh, domnul Galer a adresat o întrebare în acest sens, dar eu aș dori să pun o întrebare mai directă în ceea ce privește personalul. Aveți 245 de persoane, pentru că nu-i puneți la socoteală pe cei 190 dintre localnici. Cum credeți că veți ajunge la cifra de 310 în câteva săptămâni? Și vreau să vă întreb dacă uh, există noi evoluții pentru a se ajunge la cifra de 400. Aveți destul buget pentru a susține acest, această cifră? Vreau să vă întreb eu. Sau încercați să ajungeți la un echilibru între angajații, între personalul angajat direct și personalul detașat? Pentru că, iată, aici avem costuri diferite. Încă o întrebare care are legătură cu ceea ce spune domnul președinte. Uh, se referă la plus valoare, la valoare adăugată, să spunem. La uh, buna activitate pe care ați desfășurat-o privind uh, corupția și vreau să vă întreb dacă acest uh, lucru poate fi uh, întreprins fără să luăm în considerare um, întreg uh, sistemul juridic afgan și aici se pune problema planului electoral adoptat de Consiliu anul trecut. Vreau să vă întreb dacă faceți ceva în acest sens și cum percepe EUPOL chestiunea sistemului juridic afgan. Sunteți de părere că aici este nevoie de mai multe eforturi la, nivel, la nivelul Uniunii Europene pentru a ajunge la o îmbunătățire a situației aici. Iar în, ce, iar în cele din urmă vreau să vă întreb despre perspectivele de viitor și modul în care dumneavoastră considerați că se vor desfășura acestea uh, în lumina evoluției situației din uh, Afganistan. Iar în ultimul rând, uh, prezența civilă este în creștere în Afganistan, mai ales din partea SUA. Secretarul de stat Clinton a spus că prezența civilă ajunge de la 120 la 3.000 de persoane, unii dintre care uh, se vor ocupa de um, chestiuni polițienești. Cum anticipați dumneavoastră relațiile cu uh, acești funcționari civili uh, autonomi din partea SUA? Vă mulțumesc, domnul Vantane. Thank you, Mr. President. I would like to ask... Mulțumesc. Am o întrebare pentru ambii vorbitori. Noi îi ajutăm pe afgani, însă ei trebuie să se descurce singuri, atât în ceea ce privește armata, cât și poliția. Asta nu înseamnă că guvernul afgan uh, nu trebuie să aibă o strategie în legătură cu modul în care forțele de poliție ar trebui să fie eficiente. Aș vrea să știu dacă există această viziune la guvernul afgan și dacă există o astfel de viziune, trebuie să te organizezi Ați vorbit despre faptul că mai multe ministere și autorități supraveghează poliția. Aș vrea să știu dacă brațul lor lung ajunge până și în provincie sau se oprește la granița orașului Kabul. Deci cât de eficiente sunt aceste autorități? Și ultima parte a întrebării. La Parlamentul Afgan au loc audierile pentru diferiții miniștri din noul cabinet al președintelui Karzai. Aș vrea să știu dacă la aceste audieri se discută și despre poliție și despre organizarea acesteia. Vă mulțumesc. Domnul Buticov. Mulțumesc. Dumneavoastră ați subliniat uh, importanța angajamentelor luate de EUPOL. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Vitru pentru, Vicrup pentru raportul detaliat pe care l-a făcut asupra activității pe teren. Activitate deosebit de dificilă, însă absolut esențială. Nu aș vrea totuși să ne mulțumim doar cu părțile pozitive. Și eu împărtășesc sentimentul de frustrare de care a vorbit și domnul președinte indiferent de eforturile făcute de OPOL până acum, e clar că rămân în continuare multe puncte slabe. Eu cred că nu vom uh, face progrese dacă vom menține această atitudine pe care o avem față de ceilalți. Tom Kernix uh, de la NATO a atras atenția asupra faptului că mulți dintre polițiștii promovați, trimiși de Europa, sunt insuficienți, acele 400 de persoane. Ar fi nevoie de 2000 de persoane în loc de 400. Partidul meu în ultimele luni a cerut cu tărie să fie trimiși mult mai mulți polițiști germani în Afganistan și credem că ar trebui să trimitem deci mai mulți polițiști în Afganistan, deci mult mai mult decât cifrele actuale de pe teren. Eu nu am vrea să prezentăm uh, situația în termeni uh, pozitiv. Ați spus că 310 din 400 înseamnă 75%. E bine, nu ăsta e obiectivul potrivit. 75% dintr-un obiectiv deja scăzut uh, nu e prea mult. Deci, în contextul conferinței de la Londra despre Afganistan, va trebui să discutăm cu tărie despre ceea ce dorim. Vrem o politică ipotetică pe care, bineînțeles, eu nu contestez munca celor de pe teren. Eu mă întreb dacă dăm dovadă de fermitate și de hotărâre noi europenii deci nu vom progresa dacă nu vom crește aceste cifre și să spunem clar despre cine e vorba, să dăm să arătăm cine e vinovat, ce țări împiedică creșterea de efective, ce țări nu trimit suficienți polițiști. Deci ar trebui să dăm nume dacă vrem într-adevăr să facem politică așa cum trebuie. Domnul Galler a vorbit de asemenea despre un lucru important și anume plata polițiștilor nu are rost să-i pregătești dacă după aceea ei nu primesc un salariu. Deci mă întreb ce vor deveni acești polițiști, traficanți de droguri. Deci trebuie făcută o propunere pentru a vedea dacă eventual Eupol nu ar trebui să plătească și salariile acestor polițiști uh, instruiți nu ar fi o sumă prea mare și ne-ar permite să îi menținem de partea noastră pe aceștia. Tot felul de întrebări pe care ni le punem, însă deocamdată nu am reușit să garantăm finanțarea polițiștilor uh, instruiți pentru ca aceștia să-și desfășoare munca așa cum trebuie. Vreau să știu de asemenea care va fi numărul de soldați care vor debarca. Domnul Vicrup a spus pe bună dreptate că misiunea nu poate să se limiteze la Kabul, trebuie să se extindă în întregul teritoriu, însă ceea ce facem noi acum nu este la înălțimea situației și par clar în acest sens. Ja, vielen Dank. Ich finde es äußerst schwierig, sich rein auf, auf militärische Fragen zu beziehen, weil ähm, die. Mulțumesc. E greu să vezi exact care este strict rolul poliției. Trebuie făcută de asemenea și o analiză a societății. Deoarece, la urma urmei, tendințele din societate afectează și produc, practic, abordarea poliționească. Se fac studii despre șomaj, despre sărăcie, Și prin aceste studii se înțelege care este pericolul de pe teren. Nu voi intra acum în detalii, poate voi avea ocazia să revenim la acest lucru. Să în orice caz vreau să vă spun că, după părerea mea, e greu să poți evalua situația. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră, însă eu una nu am înțeles clar care este rolul poliției. Am impresia că de multe ori lucrurile sunt puse într-o lumină oarecum uh, pozitivă. Ați vorbit despre poliția penală, ați vorbit despre intervenția poliției într-o democrație, însă Afganistanul nu e o democrație. Aș vrea să știu cum ar interveni poliția în situații uh, care sunt asemănătoare cu un război civil. Cum se poate face distinția între misiunile în armate și cele civile ale poliției. În ce măsură este implicată poliția pentru a combate insurecția, de exemplu? Iată multe dintre întrebările pe care mi le pun. Cum este implicată de asemenea poliția în ceea ce privește conflictul dintre forțele guvernamentale și etnia paștună? Eu cred că ar trebui să analizăm cu mai mare atenție cauzele acestui conflict pentru a vedea ce rol poate juca poliția pe teren. Aș avea acum câteva întrebări concrete. Mai mulți uh, colegi au discutat despre costuri și eu cred că e o mare problemă. În trecut am uh, constatat deja că echipamentele talibanilor provin tot de la armata Statelor Unite ale Americii. EUPOL uh, pregătește polițiști care nu sunt plătiți și nefiind plătiți uh, nu ajung să se ocupe doar de droguri, ci de multe ori intră și în uh, forțele talibane. Deci aș vrea să știu cum vom finanța aceste cheltuieli legate de formarea polițiștilor. Cred că domnul Kumpehover a vorbit despre o modificare a sarcinilor și a obiectivelor pe care le are poliția. Aș vrea să îmi aduceți câteva precizări în legătură cu aceste schimbări și aș vrea să știu ce obiectiv intenționați să aveți pentru poliție pe teren. Mai concret, Aș vrea să știu dacă intenționați să extindeți uh, forțele EUPOL, să le măriți. Doamna Gomez are cuvântul. Mulțumesc. Spre deosebire, domnul Bernan, eu sunt printre cei care înțeleg de ce Europa, Uniunea Europeană nu a fost invitată la conferința de la Londra. De ce? Deoarece am ratat o ocazie deosebită mulți au identificat problema, mulți au dat seama de ce se întâmplă. Eu am făcut parte din misiunea de acolo din 2008, între, însă gardienii ortodoxiei uh, NATO aici și la Consiliu ne-au împiedicat să vedem să, ce anume era greșit uh, cu strategia pentru Afganistan. Între timp s-au schimbat lucrurile, a fost ales uh, președintele Obama, s-a schimbat ideologia și acum chiar și noi, UE, venim cu o strategie legată de ceea ce avem nevoie, securitatea civilă, proteza, protejarea populației civile și înlesnirea dezvoltării acestei țări. Eu apreciez foarte mult eforturile pe care le faceți acolo, știu cât de mult riscați, sunt de acord să vă sprijinim, însă Trebuie să faceți parte dintr-o strategie eficace. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este următoarea. Credeți că abordarea strategică pe care o are UE acum va schimba modul în care interacționăm cu americanii în ceea ce privește abordarea pe care o avem, în ceea ce privește securitatea și, uh, practic, uh, construcția acestei țări, construirea de capacități pentru a pune această țară pe picioare. Aș, aș avea și o altă întrebare. Sistemul judiciar. Bineînțeles, armata, poliția sunt importante, însă și sistemul judiciar e foarte important. Când am fost acolo, mi s-a spus că judecătorii și procurorii primeau uh, jumătate din banii pe care îi primeau polițiștii și că erau foarte corupți. În închisori erau foarte multe femei, deci nu delinvenți, femei care vreau să scape de niște soți care le chinuiau. De asemenea, ați spus că în forțele polițienești afgane nu, fi, nu sunt decât 500 de femei. Eu, o sursă de îngrijorare, după părerea mea. Deci vă dați seama câte eforturi trebuie făcute pentru a conștientiza populația și societatea în legătură cu egalitatea între sexe. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Se spune că anumite țări intenționează să modernizeze forțele pentru a suplimenta forțele. Avem, forțele avem Eurogen 4, deci care ar urma să fie folosit. Îmi aduc aminte încă o dată, deci când am fost în Afganistan, exista practic o prăpastie între abordarea pe care o aveam, deci pentru a face reforma pe care o dorește EUPOL deci era o prăpastie între ce făceau americanii și ce făceau europenii. Deci americanii aveau o abordare de stil cowboy, însă, după părerea mea, o abordare necesară. Gen Ford al europenilor cu capacitățile sale polițienești ar putea contribui sau nu? Deci ce credeți? Și în încheiere, când vă referiți la delinvență și la combaterea acesteia? că există chestiuni fundamentale care trebuie soluționate. Aș vrea să știu dacă guvernul afgan are o viziune în această privință, o viziune pe care noi ar trebui să o sprijinim. E un test foarte clar, o piatră de încercare pentru a vedea care este viziunea guvernului. Noi am pus această întrebare direct în 2008, am pus întrebări legătură cu fratele președintelui Karzai, care este un baron al drogurilor. Ce se întâmplă? A fost întemnițat sau e în continuare în libertate? Are rost, prin urmare, să continuăm în eforturile noastre de sprijinire a acestui guvern? Vă mulțumesc, domnul Zemke, după care domnul Vitrup. Vă mulțumesc, domnule general, pentru toate aceste informații. Am ascultat prezentarea dumneavoastră cu mare atenție, deoarece timp de ani de zile am fost uh, responsabilul pentru soldații polonezi care participau la operațiunile din Irak și din Afganistan. Și sincer uh, vă spun cu mâna pe inimă că prefer să fiu aici decât uh, la Kabul sau în alt oraș din Afganistan. Am trei întrebări. Bineînțeles, respect foarte mult tot ceea ce faceți acolo, respect faptul că dumneavoastră vă riscați viața în fiecare zi, însă în același timp ar trebui să ne gândim dacă există posibilități pentru a îmbunătăți situația de acolo. Mă voi referi la trei lucruri. În primul rând, domnule general, sunt de acord cu dumneavoastră. Principala problemă este că acest conflict durează deja de foarte mult timp și noi nu reușim să coordonăm activitățile diferitelor servicii de informații. Există diferite servicii de informații militare, polițienești, de multe ori dispunem de informații, însă lipsa de coordonare și lipsa unor posibilități de a le analiza, duc la lipsa de acțiune și la faptul că e imposibil să acționăm. Cum vă descurcați, de exemplu, cu traducerile? Problema e că sunt captate foarte multe informații, de exemplu, pe internet, însă sunt probleme deoarece ai nevoie de specialiști, experți în limbile locale pentru a face traducerile. Și ar vrea să știu dacă acordați o atenție suficientă acestei probleme în activitățile dumneavoastră. O a doua întrebare. Sunt de acord cu colegii mei, cu predecesorii care au luat cuvânt. În Afganistan am avut și eu aceeași impresie, de altfel și în Irak. Și anume că există anumite țări care își iau în serios responsabilitatea de securitate la nivel internațional, însă există și alte țări care desfășoară niște activități oarecum aparente în acest domeniu. Uneori aceste țări intervin doar în bazele militare, deci nu desfășoară niciun fel de operațiune în afara acestora. Prin urmare, cred că ar trebui să criticăm în mod răspicat uh, aceste activități aparente, această implicare aparentă. O treia întrebare, cea mai importantă. Operațiunile din Afganistan ar trebui să fie desfășurate conform următoarei logici, și anume, rolul cel mai important trebuie jucat de poliție. Asta pornind de la ipoteza că uh, de-a lungul timpului, operațiunile militare vor uh, da roade. Deci, rolul principal trebuie transmis treptat poliției. Întrebarea este, în ce măsură putem conta pe polițiști afgani calificați, bine pregătiți? Îmi amintesc că atunci când um, instruiam soldații afgani, aceștia imediat ce primeau solda, 30% dintre ei nu se colonialistă. E o moștenire a perioadei Bush. Și eu cred că ar trebui să transformăm această operațiune într-o adevărată operațiune de dezvoltare. Operațiunea polițienească e clar utilă pentru a face acest lucru. E clar că trebuie combătută corupția. 90% de conflictele uh, Uh, dintre afgani nu sunt soluționate în fața unui judecător oficial, ci în fața unui judecător taliban, deoarece talibanii sunt cei care nu sunt corupți acolo. Deci credibilitatea instituțiilor afgane e într-o situație tragică. Cetățenii afgani ar dori să creadă în, uh, în aceste instituții, însă în practică sunt împiedicați de corupție. De aceea, cu ajutorul nostru, trebuie să obținem acest lucru. Carzai trebuie să fie tras la răspundere și a luat niște promisiuni atunci când a fost numit președinte, când a fost confirmat în funcția, investit în funcția de președinte. Deci trebuie să acordăm asistență cu condiții. Deci fără o luptă împotriva corupției nu mai dăm ajutoare. Dacă nu facem față corupției din poliție și din armată, nu vom mai ajuta acest guvern. Trebuie să spunem lucrurilor pe lume. Domnul Butikofer. O întrebare scurtă pentru domnul Kopenhauer. Domnul Tis Berman tocmai a spus că angajamentul din Afganistan pare să fi devenit o afacere neocolonialistă. Când mandatul ONU, care legitimează mandatul IFAS și când uh, s-a dat mandatul Leopold, deci vreau să știu care e fațeta neocolonialistă în toate acestea, domnule Kloppenhauer? Aveți cuvântul pentru răspuns. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Fac o primă încercare de a răspunde la întrebări și apoi voi da și lovitura de grație, ca să spun așa. În primul rând, vreau să exprim cu toată sinceritatea mulțumirile pentru susținerea pe care simt că o am din partea dumneavoastră. Și eu sunt la fel de nerăbdător ca dumneavoastră. N-aș spune frustrare, pentru că nu avem uh, dreptul de a fi frustrați în această meserie. Trebuie pur și simplu să ne continuăm uh, sarcinile. Pot să vă asigur că lucrăm, uh, depunem eforturi mari cu statele membre pentru a încerca să obținem mai multă susținere am avut uh, conferințe importante de primă generație în toamnă, am uh, făcut planuri uh, foarte detaliate și pe această bază, ca urmare a ultima, ultimei noastre cereri de contribuții, sunt convins că vom ajunge la nivelul de 310 persoane în următoarele 3 săptămâni. Deci că vom avea și la un moment dat și vom atinge și acea cifră de plus 250. Și în plus avem și personalul local. Am făcut uh, și un efort de a ne asigura că polițiștii sunt uh, bine plătiți. Uh, alocația zilnică era foarte joasă în Afganistan și am ne-am luptat pentru a obține creșterea locației zilnice, fișa diurnei, însă totuși cifra la care am ajuns nu este încă suficientă, pentru că polițiștii trebuie să meargă acolo pe bază voluntară, iar uh, statele membre trebuie să susțină această activitate și uneori uh, se creează o oarecare uh, concurență între trimiterea polițiștilor la proiectele bilaterale sau la EUPOL. Aceasta este realitatea. Revin acum la imaginea de ansamblu și la întrebarea pe care mi-a adresat-o uh, președintele la început, și anume uh, problema valorii adăugate. Pot să vă asigur că această problemă uh, este permanent în mințile noastre, pentru că trebuie să ne asigurăm că toate eforturile și toate riscurile la care ne expunem și toți banii pe care îi cheltuim sunt cheltuiți pentru un scop. Deci trebuie să există o valoare adăugată. Ce pot spune despre asta este că Uh, analizând uh, noua strategie americană care se concentrează pe aspectul civil ca fiind o condiție uh, a succesului, cred că ne aflăm în punctul bun, pentru că ne concentrăm pe ceea ce trebuie. În plus, prima noastră misiune este să furnizăm guvernului afgan un instrument de a, pentru a face față problemelor de securitate civilă. Deci, da, uh, furnizăm mijloacele pentru uh, o strategie de durată de securitate. Acest lucru face parte dintr-o strategie europeană mai largă. Acestea, aceste eforturi sunt complementare eforturilor noastre la nivel uh, militar și reprezintă un element vital al strategiei noastre. O altă chestiune pe care trebuie să nu o uităm uh, este cea referitoare la termenele limită, la calendar. Pentru a avea succes, avem nevoie de cel puțin 5-10 ani. Pentru că vorbim despre o țară cel mai puțin favorizată, care a fost distrusă de 30 de ani de război majoritatea polițiștilor sunt uh, complet analfabeți, trebuie să începem să construim totul uh, de la, din temelii și uh, acest lucru nu se poate face decât în foarte mult timp. Noi nu am fost acolo decât din 2007, am venit târziu, Eupolul s-a implicat în această intervenție internațională demarată după 11 septembrie, abia în 2007. Statele Unite și NATO au fost prezenți acolo înaintea noastră. Trebuie așadar să ne găsim o nișă, să ne găsim locul nostru, însă nu uh, ne poate cere nimeni să fim gata în 2011. Vestea bună este că, deși uh, înseamnă pentru bugetul Uniunii Europene 64 de milioane pe an, este o misiune uh, relativ ieftină față de o misiune militară, pentru că nu folosim echipamente foarte scumpe și mulțumesc lui Dumnezeu că nu am pierdut, uh, nu am avut pierderi umane până acum. Este un efort pe care îl putem uh, susține dacă sunt de acord și statele membre. Este un efort pe care îl putem susține pe perioade lungi de timp. Așadar, domnule președinte, aceasta a, fost, uh, aceasta a fost imaginea pe care vroiam să vă descriu, pentru că este important ca misiunea noastră să fie uh, analizată în acest context. Și uh, în același context trebuie să măsurăm și valoarea adăugată adusă de această misiune. Mă încurajează nivelul în care guvernul afgan își asumă ceea ce facem noi și uh, este esențial ca ei să devină stăpâni pe situație. Trebuie să ne convingem partenerii și să le permitem să facă ceea ce dorim noi să facem. E adevărat că ei vor face progrese mai încet decât am face noi, dar uh, nu poate fi altfel. Acestea sunt uh, chestiunile esențiale. M-ați întrebat dacă există o strategie polițienească națională. Da, există una. În urmă câteva săptămâni, Cai Vitrup a participat la o ședință a Consiliului uh, Internațional de Coordonare Polițienească, un consiliu uh, înființat și susținut de EUPOL de la bun început, care acum funcționează. A existat și uh, o altă emisiune a acestui Consiliu la nivel înalt. Uh, ministrul Acmar a fost confirmat de uh, Parlament și el a descris o viziunea sa în legătură cu această strategie poliționească a afgană. Dacă doriți, puteți să vorbiți și dumneavoastră despre acest lucru, domnule Vitrup, dar trebuie să vă spun că această strategie încă nu a fost adoptată pentru că trebuie să treacă prin toată procedura politică. Sperăm să fie adoptată în martie. Și atunci vom avea și un cadru mai larg uh, în contextul căruia să ne evaluăm contribuția. Însă aceasta este baza strategiei politice, uh, polițienești afgane. Uh, Trebuie să existe o sinergie cu partenerii noștri care uh, să uh, ajute numărul mic de experți pe care noi uh, îi aducem acolo să aibă un impact real. contribuția partenerilor noștri este esențială ca și noi să avem succes. Acest lucru se, este valabil pentru toate misiunile și pentru uh, misiunea de instrucție a NATO. Ei fac ceea ce noi nu facem, merg în, în departamentele respective și uh, asigură, se asigură că polițiștii uh, dețin tehnici esențiale de supraviețuire. Mi s-a mai adresat o întrebare referitoare la nivelul uh, de ambiție, obiectivele noastre în materie de personal, dacă credem că 400 este o cifră suficientă. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră că ar fi bine să putem avea mai mulți oameni, dar mi-aduc aminte șefii mei, respectiv statele membre, că trebuie să fiu realist. Înainte de a ajunge la acest nivel de 400, nu uh, este realist să avem în vedere cifre mai mari, însă pe mine m-ar bucura să avem un obiectiv mai uh, generos. Le-aș întoarce favoarea totuși uh, statelor membre, spunându-le dacă, că dacă ne asigurați locul, că trebuie să ne asigure locuințe în provinciile în care trebuie să mergem, pentru că echipele provinciale de reconstrucție trebuie să se descurce pe cont propriu, pentru că nu reprezintă întotdeauna prioritatea cea mai mare. Deci acest lucru ne încetinește foarte mult eforturile. Uh, Desigur, am avea nevoie de mai multe forțe, dar uh, și celelalte aspecte sunt uh, importante, cum ar fi cel al locuințelor și așa mai departe. Îl voi ruga pe Cai să discute problema poliției uh, din Afganistan și a funcționării acestei forțe, pentru că au fost câteva întrebări foarte importante în legătură cu acest subiect, așa că îți dau cuvântul, Cai. Very interesting question. Mulțumesc. În primul rând, mi s-a adresat o întrebare foarte interesantă, și anume, care este valoarea adăugată pe care o aduce o misiune atât de mică în Afganistan, ceea ce privește instruirea polițiștilor? E bine, valoarea este mare. E important să ne dăm seama că misiunea NATO în, Afganistan este cea mai mare, dar uh, Uh, EUPOL um, conlucrează cu aceasta și se completează reciproc și iată aici avem uh, uh, niște rapoarte ale unor reprezentanți militari care, care subliniază faptul că aceste misiuni se completează. Misiunea NATO are finanțarea, are forța organizatorică, dar după cum știți, la ora actuală se confruntă cu oarecare probleme. Dar EUPOL are, sperăm noi, sprijinul politic uh, din partea celor 27 de state membre, uh, dar uh, și din partea țărilor care și aduc contribuția. Aici avem um, experiență poliție, e vorba de experiență polițienească Eh, iar eu îmi dau seama în munca de zi cu zi că acest lucru este foarte respectat de către partenerii noștri, NATO, eh, dar și nu, numai, și de partenerii noștri din proiectele bilaterale. Cu toții conlucrăm în eh, acest, în acest sistem de coordonare polițienască internațional care operează pe mai multe niveluri. La un nivel avem un grup de consiliere polițienască. Aici sunt aduși la oaltă Uh, mai mulți ofițeri de poliție din, din diverse proiecte bilaterale. Iar um, aici uh, se obține consiliere polițienească, ceea ce este foarte bine pentru că toată lumea este implicată. Iar uh, aici este iar aici reușim să ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție. Nu dorim să, să avem o, în, într-o anumită regiune o, o echipă de poliție americană, în altă parte, în altă regiune, una italiană, una germană. Noi aici uh, suntem cu toții la oaltă și ne îndreptăm către același scop. S-a adresat o întrebare și despre corupție, dacă ar trebui analizat uh, sistemul juridic, și aici, bineînțeles, este nevoie de îmbunătățire, ne-am dorit să se întâmple acest lucru și uh, am discutat cu cei de la CPCC că trebuie să se facă uh, mai multe uh, Uh, progres, să se fac mai mult progres aici. Nu putem uh, avea, poate, um, nu vom avea un sistem de poliție funcțional dacă, dacă uh, vor persista aceste probleme. Bineînțeles că um, dacă aceste probleme vor persista, cetățenii afgani se vor îndrepta către cei mai vârstnici, către înțelepți și până la urmă către talibani. Noi îi ajutăm uh, pe afgani, bineînțeles, uh, iar unul dintre principalele, una dintre principalele chestiuni pe care uh, dorim să le subliniem este că noi vrem ca afganii să își asume această forță de poliție. Noi nu dorim să construim o, o forță o forță de poliție um, americană, german, germană, italiană sau așa mai departe, ci una afgană. Acest lucru este foarte important, pentru că de fiecare dată când avem o formare a polițiștilor afgani, dorim ca uh, afganii să-și asume acest lucru. Și uh, noi dorim să ne sporim capacitatea folosindu-ne de uh, experiența și de ajutorul uh, afganilor. Am fost uh, întrebat uh, dacă uh, putem să um, avem uh, câștig de cauză aici în ceea ce privește uh, crearea unei, uh, unui departament civil uh, în cadrul poliției. Da, putem să facem acest lucru și acest lucru va fi necesar mai ales după retragerea forțelor noastre de acolo. Ar trebui să încercăm pe cât, te, pe cât cu putință să-i ajutăm pe colegii de la NATO, fiindcă um, acum cel mai important lucru este să punem capăt violențelor, să punem capăt războiului. Iar, dar acum noi încercăm să punem la punct acest departament polițienesc civil. Am fost întrebat uh, dacă avem o viziune. Da, această viziune există. Haideți, încerc să o redau. Uh, afganii își doresc uh, un sistem polițienesc curajos și drept, care să i slujească pe cetățenii în menținerea legii și ordinii. Aceasta este, să spunem, sloganul, iar apoi uh, strategia devine mai clară și, se, uh, și intrăm în, în amănunte. Abordarea strategică a EUPOL um, um, își face simțită prezența? Da, într-adevăr, pentru că partenerii noștri ne respectă și ne sprijină în Afganistan. Și um, ne dăm seama prin, în, um, în aceste acorduri de înțelegere care au fost semnate uh, la nivelul miniștrilor, ne dăm seama că noi jucăm totuși un rol foarte important în Afganistan. În ceea ce privește um, forța de jandarmerie europeană, uh, răspunsul este da și nu. Există o anumită contribuție importantă în Afganistan, fiindcă important este aici să construim o jandarmerie afgană de încredere și puternică care Uh, face parte dintr-o strategie mai vastă de, de uh, reconstrucție a Afganistanului. În momentul în care ajungem la nivelul uh, dorit, avem nevoie de jandarmerie pentru a controla o regiune până în momentul în care avem o intervenție militară. în ce măsură putem să ne asigurăm că putem instrui și păstra ofițerii de poliție afgani într-o oarecare măsură. De curând s-a uh, a avut loc uh, o creștere salarială de la 130 de dolari pe lună la 180, dar uh, această sumă nu este foarte mare, dat fiind riscurile aferente acestei activități. Cum spuneam, deci salariul a ajuns la 180 de dolari pe lună. Noi însă trebuie să le arătăm că că, că țin, că ne interesează bunăstarea lor. Um, de, de pildă, trebuie să dăm um, uh, uniforme albastre ofițerilor de poliție pentru a arăta că este vorba de forțe polițienești civile și să nu, aceștia nu trebuie să aibă uniforme militare și să le, uh, să le dăm um, mașini de poliție mai bune pentru operațiunile de patrulare, dar trebuie să fim uh, pregătiți, trebuie să ne asigurăm că ceea ce construim noi aici este o construcție de încredere uh, și anume o forță de poliție afgană civilă care să se bucure de toată încrederea, iar aici rolul nostru devine unul crucial. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, foarte mult, domnule Klompenhauer. Uh, îmi cer scuze, doream să dau câteva lămuri suplimentare. Una foarte importantă pe care am omis-o, din păcate, este referitoare la cooperarea NATO-Uniunea Europeană și dacă lipsa unui acord de securitate între Uniunea Europeană și Uh, NATO afectează situația din Afganistan? Această întrebare este foarte importantă. Răspunsul meu este da, afectează, bineînțeles, cooperarea la nivel local, fiindcă această cooperare uh, în teatrele de operațiuni trebuie să se desfășoare pe baza unui acord între uh, comandanții de operațiuni CPCC și șefii de misiune și șeful misiunii de formare NATO, uh, un fel de undă verde politică, astfel încât uh, noi operăm întotdeauna într-un fel de zonă gri, uh, sperăm, sperând că autoritățile politice nu, nu vor, vor fi de acord cu cooperarea practică care are loc la nivel local. Este adevărat în egală măsură că a durat ceva timp până când această misiune a, um, a pus la punct unele măsuri specifice cu NATO, iar aici um, birocrația a fost de vină, pentru că Uniunea Europeană și NATO nu erau obișnuite să conlucreze la nivel operațional, nu știau pur și simplu care sunt regulile partenerului și, bineînțeles, încă nu avem un sprijin politic um, în Afganistan și în Kosovo am încercat însă să ne descurcăm cum putem și să... Însă, bineînțeles, ar fi bine dacă am scăpat de aceste piedici politice. Cooperarea ar fi mult mai lină. Aceasta este o chestiune politică. Știu că doamna Ashton dorește să soluționeze aceste probleme și, bineînțeles, eu o susțin întru totul. 200%, fiindcă, bineînțeles, misiunile noastre vor avea de câștigat de pe urma acestui lucru. În cele din urmă vreau să vă Uh, vă spun că cel mai recent uh, raport al Royal United Service Institute, elaborat uh, împreună cu, cu, cu Institutul de Cercetare din Filadelfia al Statelor Unite, se, vor, se numește Reformarea Sistemului Polițienesc Afgan și m-ați întrebat ce face poliția. E bine, veți găsi în, în acest studiu răspunsurile. M-am uh, mi-a făcut plăcere să citesc acest studiu care a fost uh, publicat acum câteva săptămâni și care uh, dă câteva recomandări pentru transformarea pe termen lung a forțelor polițienești afgane, ceea ce facem și noi. Uh, trebuie să nu mai fim să încercăm înlăturarea acestei obsesii a cifrelor, ceea ce încercăm să facem noi, să, să punem accent pe calitate, să se uh, transforme poliția într-o forță civilă, ceea ce facem noi, bineînțeles. Iată, deci vă recomand această lectură. Sper că veți uh, înțelege mai bine care este valoarea adăugată a acțiunilor noastre. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Klompenhauer, domnule Vitru, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Știu că aveți, sunteți foarte ocupat. Dacă doriți, puteți să rămâneți alături de noi în continuare. Uh, reprezentant, o să-i rog pe reprezentanții ambasadei americane să ia loc în prezidiu pentru a ne prezenta noua strategie americană și mai ales angajamentele luate în ceea ce privește instruirea poliției și a forțelor de securitate afgane. Bien. Nous continuons. Euh, je vous... Doamnelor și domnilor, suntem destul de grăbiți. Domnule Davis, vă dau cuvântul. Mr. Chairman, you, um, you honor us with your invitation. Thank you very much. Domnule președinte, ne simțim onorați să dăm curs invitației dumneavoastră. Eu mulțumesc și domnului Tisberman și altor membri ai delegației cu Statele Unite ale Americii. Dacă îmi permiteți, domnilor și domnilor, aș vrea să îi salut pe colegii de la misiunea japoneză pe lângă Uniunea Europeană. Se află aici, sunt conduși de către domnul Norio Mariama. Intervine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 deosebit de complexe, care presupun o mare provocare. După cum știți, președintele Obama și echipa dumnealui au analizat cu mare atenție problema Afganistanului și Pakistanului înainte de a anunța pe 1 decembrie politica care va fi urmată. De atunci am fost mulțumiți de reacția internațională la acest anunț. S-au făcut promisiuni pentru trupe suplimentare iar Uniunea Europeană este un partener cheie pentru SUA în Afganistan și din ce în ce mai mult și în Pakistan. De aceea salutăm planul pentru a consolida acțiunile UE în aceste două țări, plan aprobat în uh, anul trecut de către miniștrii de externe. Așteptăm cu nerăbdare o implementare a acestui plan și pot să vă spun că în momentul de față au loc consultări între UE și SUA. Doamna Clinton și doamna Ashton au avut două întâlniri bilaterale, iar barona Ashton s-a întâlnit de asemenea și cu reprezentantul special Richard Holbrook. Ambasadorul Anthony Wayne, înainte de a ajunge la conferința de la Londra, va coordona Centrul de Asistență Economică, care coordonează Centrul de Asistență Economică de la Kabul, deci va veni în această după amiază la Kabul, la Bruxelles pentru a se întâlni cu membrii Parlamentului European și ai Comisiei. Așteptăm ca la Londra, la conferință, să se facă două lucruri. În primul rând, să se consolideze coordonarea și asistența internațională către Afganistan, să se crească eforturile afgane pentru a combate corupția și pentru a avea o bună guvernare, drepturile ale omului și dezvoltare economică. Se vor anunța inițiative pentru reintegrarea insurgenților care renunță la luptă și se va sprijini un plan pentru a implementa planul de transmitere a responsabilității autorităților afgane. Aceasta este ideea, să avem acest plan pe care să îl transferăm afganilor. Pe 1 decembrie, la West Point, președintele Obama a vorbit despre condițiile necesare pentru a permite această tranziție. După ce săptămâna trecută s-a întâlnit cu în alta reprezentantă, Ashton, doamna Clinton a spus că ambele doamne sunt oarecum înclinate către statistică și că au uh, arătat că în 2002 50, 5% din Afganistan aveau îngrijiri de sănătate de bază. Acum 85% au acest acces. Secretarul Clinton a spus că în 2001 un milion de copii erau înscriși la școală, cu toți erau băieți. Acum peste 7 milioane de copii sunt școlarizați, 40% dintre aceștia fiind fete. Acestea sunt niște statistici care ne apropie de realitatea de pe teren din Afganistan și așa cum am auzit și, la prezent, și în prezentările anterioare, experiențele autentice de pe teren dau roade. Acestea fiind spuse, domnule președinte, aș vrea să o rog pe colega mea Emily Ketker, care a venit la misiunea noastră. La ei a lucrat timp de un an la Kabul ca asistent special al ambasadorului american în această țară. Aveți cuvântul, doamnă Katkar. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Așa cum a spus și domnul Davis în iulie 2009 m-am întors din Afganistan după ce am fost un an acolo. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. A fost un an important pentru mine și mă gândesc adesea la această țară. Acum îmi continui munca și îmi dau seama că Uniunea Europeană este un partener cheie pentru SUA, pentru munca de pe teren acolo. Cred cu tărie în misiunea noastră, așa cum crede și guvernul american. Președintele Obama și echipa de, de securitate se axează, se concentrează asupra eforturilor internaționale de acolo și de aceea țin să-i mulțumesc Uniunii Europene pentru eforturi, să le mulțumesc și țărilor membre care au contribuit individual. Doar astfel, printr-un parteneriat internațional, putem avea o misiune reușită pentru că această țară să fie o țară sigură, cu un guvern stabil. Pe 1 decembrie, președintele Obama a ținut un discurs uh, privind situația din Afganistan și Pakistan. Nu e o strategie nouă. Aceasta reia eforturile precedente și intervine după un proces îndelugat de revizuire privind uh, situația din Afganistan și după consultări pe care le-am avut cu aliații și partenerii noștri internaționali. Scopul SUA este să aibă niște obiective clare Trebuie să împiedicăm Al-Qaeda să, să folosească de acest teritoriu, să ajutăm, să împiedicăm Al-Qaeda să îndepărteze guvernul și de asemenea să transmitem autoritatea guvernului afgan. Există trei căi pentru a obține acest lucru. În primul rând, strategia militară pentru a reduce importanța talibanilor și pentru a crește capacitatea de securitate. SUA a promis să desfășoare încă 30.000 de soldați pentru a asigura uh, prezența pe teren. De asemenea, vom putea instrui trupe locale și vom crește încrederea poporului afgan. În al doilea rând, vom colabora cu, parla- cu ONU, cu poporul afgan, pentru a avea strategii civile eficiente, pentru ca guvernul să poată Mm, profita de pe urma acestora. După cum ați spus și dumneavoastră, capacitatea civilă este un domeniu cheie pentru noi. Doamna Clinton a spus săptămâna trecută că ne confruntăm cu multe provocări. Comunitatea internațională a făcut progrese din 2002 în domeniul securității și învățământului. Sunt școli care acum sunt pline de copii. Am văzut cu ochii mei însă că mai trebuie multe făcut. Există zone rurale care au o situație foarte grea. Săptămâna trecută, doamna Clinton a făcut publică strategia pentru Afganistan și Pakistan, pe care vă o pun la dispoziție. În această strategie se vorbește despre reducerea amenințării terorismului și, asist- și oferirea de asistență economică viabilă, mai ales în agricultură, pentru a crea locuri de muncă, pentru a reduce veniturile pe care le au talibanii de pe urma producției de opiu. Această strategie oglindește abordarea guvernamentală. Civilii și soldații colaborează. Acești civili provin din toate păturile sociale, experți în agricultură, în instituții, de la guvern. Eu am fost acolo detașată ca personal civil și știu că atât UE cât și SUA încearcă să aibă cât mai multe programe în domeniul civil, de exemplu în domeniul agriculturii și planul de acțiune din octombrie se referea la acest lucru. Guvernul afgan este asaltat, asediat de către talibani și este greu să le ofere cetățenilor uh, asistența de care au nevoie. Există acum mii de uh, persoane civile care lucrează pe teren în domeniul justiției, de exemplu. Așa cum am spus domnul Obama la West Point în decembrie, angajamentul nostru civil acolo va continua după ce trupele se vor fi retras. Nu avem un angajament la nesfârșit, însă vom menține un parteneriat uh, cu acest popor. Ultima parte a strategiei este la fel de importantă. SUA va acționa recunoscând faptul că soluționarea problemei din Afganistan depinde de Pakistan, țară care este victima atacurilor sinucigașe în ultima vreme. Al-Qaeda s-a retras în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan și poartă de acolo atacuri împotriva aliaților. Domnul Obama a spus că SUA are un parteneriat cu Pakistanul pentru securitate și pentru a ajuta această țară să se democratizeze. Însă care este firul roșu, și anume parteneriatul internațional? Eforturi militare ale trupelor internaționale, eforturi în comun legate de pregătire, eforturi depuse de UE, eforturi depuse bilateral de țări. Astăzi vreau să vă mulțumesc tuturor pentru eforturile dumneavoastră și sunt gata să vă răspund la întrebări. Je profit pour saluer Vă mulțumesc foarte mult. Profit pentru a vă semnala sosirea domnului Nezam, ambasadorul Afganistanului, de asemenea reprezentanții ai uh, Japoniei sunt prezenți uh, astăzi aici. Ambasadorul Japoniei pe lângă UE. Cu altă ocazie vom putea să vă ascultăm. Domnul Galer dorește să intervină. Ich habe mit Interesse gehört. Vă mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție ce a spus. Ne-a spus că există acum legă, multe contacte între doamna Ashton și omologa sa din Statele Unite ale Americii. Am o întrebare legătură cu Afganistanul. Aș vrea să știu, pe teren, cum intenționați să se desfășoare colaborarea între misiunea SUA și cea UE? E o abordare minimalistă sau ne vom uh, deschide, să zicem așa, sufletul unul în fața celuilalt, spunând tot ceea ce se întâmplă. Cum se vor împărți sarcinile? Cum se va face această distribuire a sarcinilor? Ar vrea să știu dacă există o repartizare a muncii și a sarcinilor. În ceea ce privește activitatea civilă și polițenească, aș vrea să știu dacă această activitate se face în mod coordonat, de exemplu pentru a combate corupția. Preferați să folosesc limba engleză? Vă voi informa astfel, deși nu aveți uh, căștile V-ați referit la o abordare comună pentru Afganistan și Pakistan. În urmă cu câteva săptămâni am auzit că UE de asemenea intenționează să aibă o abordare comună, ceea ce e bine, deoarece nu putem avea o strategie separată pentru Afganistan și alta pentru Pakistan. Știm cât de mari sunt interacțiunile între aceste țări Știm cât de poroasă este granița dintre aceste două țări. Întrevedeți o cooperare în ceea ce privește această abordare comună între SUA și UE? Abordare comună pentru Afganistan și Pakistan. Vă mulțumesc, domnul Berman. Vă rog să fiți cât mai succinți în intervențiile dumneavoastră, dragi colegi domnul Berman. Am o întrebare pentru doamna Catcar. Singurul uh, argument pentru a trimite mai multe trupe a fost următorul, și anume că asta a funcționat în Irak. Poate că putem pune la îndoială acest lucru, însă comparația făcută cu Irakul e periculoasă, după părerea mea. De ce? Nu știu ce termeni să folosesc, să vorbesc despre rezistență sau insurgență irachiană. Acolo aceasta este fragmentată, nu e, are o structură tribală, se concentrează mai ales în orașe și într-o provincie și acolo nu există o zonă din care pot uh, uh, acționa practic, uh, fără să fie nepedepsiți. Afganistanul, în schimb, are o altă structură, e o zonă o țară cu foarte multe zone rurale și zona în care s-au refugiat uh, talibanii e granița cu Afganistanul. Deci eu nu înțeleg cum 30.000 de soldați pot schimba situația față de trupele care sunt deja pe teren. E o țară care are foarte mulți kilometri pătrați, e mult mai mare decât Franța. Vrem ca această țară să fie mult mai sigură? Ați văzut că și la Kabul în continuare sunt atacuri teroriste, atentate, nici măcar acolo nu este asigurată securitatea. Deci eu nu știu ce anume poate fi îmbunătățit în această privință. Aceste forțe de coaliție încep să se asemene din ce în ce mai mult cu o forță de ocupație pe care nu are cum să o accepte populația locală. Mai multe victime civile, se văd uh, foarte multe anunțuri în favoarea talibanilor. Riscul de acolo se răsfrânge practic și în țările noastre. Există însă un element pe care îl sprijin în strategia americană și anume abordarea civilă. Cu Richard Holbrook acum câteva săptămâni am discutat despre acest lucru, am vorbit și cu domnul Kerry și sunt de acord cu această dimensiune civilă a strategiei americane. Aceasta crește șansele de reușită mult mai mult decât uh, creșterea trupelor. Care este reacția dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Goltiers. Galtieri. Solo una domanda. Mulțumesc, domnule președinte. Di intervenire nel dibattito sul militar, Serge, ma eh, proprio. Nu doresc să vorbesc despre creșterea numărului de uh, soldați. Am uh, două întrebări. Una în legătură cu securitatea. Am tot uh, citit ce s-a întâmplat în ultima vreme și ce s-a discutat în ultimele câteva săptămâni. Domnul Davis și doamna Catcar au vorbit despre creșterea numărului de uh, soldați și despre faptul că acesta nu este singurul uh, aspect al noii poziții a Americii. Sunt și alți factori în joc și aș vrea să solicit câteva precizări în legătură cu acești factori. Cum putem uh, să reconciliem uh, acești factori între ei? Am auzit uh, multe despre integrarea talibanilor, despre această idee și am auzit și despre rolul celorlalte elemente etnice din guvern. S-a lansat uh, și uh, ideea referitoare la lista provizorie a miniștrilor uh, depusă Parlamentului și la susținerea pentru uh, construcția instituțiilor în armata și poliția afgană. E vorba de elemente care par divergente. Integrarea talibanilor poate crește rolul elementelor ne puștune, democrazia afghana e dello Stato afghano, ecco, cum încercați să compatibilizați aceste elemente? Mulțumesc foarte mult, domnul Van Baren are cuvântul. Domnule președinte, ce frumos sună acest telefon mobil. Domnule președinte, vreau să îl întreb pe domnul Davis dacă Statele Unite doresc o participare mai mare a statelor europene în domeniul securității și în special în ceea ce privește implicarea militară. Cred că strategia și operațiunile ar trebui să fie stabilite în comun și nu doar unilateral de Statele Unite. Uh, cum uh, vedeți acest proces comun de luarea deciziilor în interiorul NATO, bilateral cu statele contributoare sau cu uh, Uni Uniunea Europeană? Cum uh, vedeți acest proces american de luarea a deciziilor în ceea ce privește Afganistanul? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Piticofer, are cuvântul. Three questions. Um... Trei întrebări. Domnul uh, McChrystal a spus de mai multe ori că se va decide dacă vestul câștigă sau nu. Începând uh, de la procentul de teritoriu care nu este la ora actuală uh, atacat de talibani și obiectivul pe care îl avem în vedere pentru următoarele 12 luni pentru a spune că nu pierdem. Și deci care ar trebui să fie aceste valori pentru a stabili că noi nu am pierdut? Și care este scopul continuării operațiunii Enduring Freedom, libertatea durabilă. Și credeți că la ora actuală avem uh, suficiente uh, capacități de uh, instruire a forțelor de poliție pentru a ne îndeplini obiectivele de securitate civilă sau de ce am avea nevoie, în opinia dumneavoastră, pentru a atinge acest obiectiv? Mulțumesc, domnule Lözing. Eu doresc să întreb Sunteți de acord cu ultima evaluare americană în domeniul securității, care spune că următorul scenariu ar fi un uh, război civil prelungit între guvernul de la Kabul și populația puștună. Sunteți de acord cu acest uh, punct de vedere? Și dacă da, concluzia logică, așa a spus și domnul Berman, ar fi că ocuparea, continuarea ocupării ar, fi, ar însemna ocuparea doar unei părți a teritoriului afgan, dacă susținem guvernul de la Kabul și că guvernul, împreună cu toate forțele de securitate pe care le puneți la dispoziția acestui guvern, va uh, reprima restul populației și încă cu o violență și mai mare. Și încă o întrebare. Bazată tot pe un studiu american. Un studiu din uh, octombrie 2009 a ajuns la concluzia că doar 10% din rezistență poate fi atribuită talibanilor. S-a mai publicat un studiu în care se spune că lipsa de locuri de muncă este principalul uh, motiv din care uh, oamenii se alătură insurgenților. Sunteți de acord cu acest punct de vedere? Și încă ceva. Până acum s-a spus, uh, s spus prea puține în legătură cu deciziile ce trebuie luate la conferința din Afganistan. Ce uh, deci, conferința de la Londra privind Afganistanul, ce decizii credeți dumneavoastră că se vor lua atunci? Domnul Chiană, mare cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc uh, domnule ministru, mulțumesc domnul Catcar pentru prezentare. Apreciez foarte mult uh, rolul jucat de America în acest uh, conflict, pentru că e vorba de securitatea noastră a tuturor. Statele membre ale Uniunii Europene sunt uh, și ele implicate în această luptă. S-a menționat de către antevorbitorii mei că ar trebui să existe un calendar, un termen limită de 5-10 ani în care să ajungem la rezultate. Ați menționat ca un al doilea obiectiv esențial creșterea capacității guvernului de a lupta împotriva corupției, de a combate corupția. Problema este că imaginea guvernului afgan a fost pătată de ultimele alegeri. Printre exemple s-a citat și uh, situația poliției. Poliția a reușit să dezvăluie scandalurile ce implică traficul de droguri, însă aceste scandaluri au fost uh, sufocate și uh, poliția a fost învinuită pentru aceste dezvăluiri. Întrebarea este ce contează mai mult și cum putem face față acestor probleme. Cred că domnul ambasador uh, ne poate răspunde uh, este mai în măsură să ne răspundă. Dar credeți că există o alternativă la economia uh, bazată pe uh, opium la ora actuală? Cum putem câștiga inimile oamenilor? Ați vorbit despre un exemplu foarte pozitiv și uh, ați spus că nu trebuie să fim părtinitori când analizăm această situație. Ați spus că 85% din populație sunt acum acoperiți de uh, asigurarea medicală de bază și că 7 milioane de copii merg la școală. E vorba de realizări importante. Putem câștiga această bătălie dacă și populația este de acord cu obiectivele acestea pe care noi le-am fixat. Mulțumesc, Ana Gomez, are cuvântul. Mulțumesc. Deși sunt uh, de acord uh, cu multe chestiuni menționate de colegul meu Bergman, nu sunt de acord cu noțiunea acelei strategii neocolonialiste care s-a implementat în Afganistan personal. Cred că nu s-a implementat niciun fel de strategie sau cel puțin o strategie foarte greșită. Când am vizitat uh, Afganistanul, așa cum a spus și domnul Kellen, am simțit că populația afgană dorea să susțină eforturile internaționale și că au încredere în acestea și că pot recunoaște îmbunătățirile care s-au produs în uh, ceea ce privește educația și sistemul de sănătate. Însă populația se simțea trădată pentru că cei mai mari infractori sunt uh, acum uh, în poziții de vârf în guvern și în uh, parlament. Și aceasta este greșeala care trebuie corectată. În acest sens, trebuie să spun că susțin cu tărie tipul de strategie definită de președintele Obama o strategie care se bazează pe dezvoltare, pe dezvoltarea unei uh, capacități civile uh, de guvernare. Și în acest sens, întrebările mele se referă în primul rând la guvernare. Ce credeți? Cum credeți că putem face ca guvernul președintelui Carbuzai să se ridice la nivelul așteptărilor? și cum, uh, ce facem cu uh, infractorii care sunt în poziții înalte, precum fratele președintelui Carzai, care este un baron al drogurilor. Acest, uh, această impresie că nimeni nu este pedepsit revoltă populația. Ce mai este o întrebare referitoare la ONG-uri. Unul dintre lucrurile pe care le-am auzici, care au fost foarte criticate, a fost că atât uh, ONG-urile naționale cât și cele internaționale, care ar fi trebuit să fie vehiculele uh, corespunzătoare, corecte, care să, dez... care să construiască capacități uh, civile, uh, tocmai acestea erau neglijate și că foarte multe fonduri se investeau în echipele provinciale de uh, reconstrucție. Eu nu spun că acestea nu sunt importante, sunt zone în care condițiile sunt foarte nesigure și acolo nu poate acționa nimeni în afară de aceste echipe provinciale. Însă există și alte zone în care ONG-urile ar putea să acționeze și ar trebui să li se acorde încredere, să li se acorde fonduri și să fie lăsate să acționeze. Însă logica NATO până acum uh, un an era exclusiv concentrată pe uh, echipele regionale de reconstrucție, ca și cum acestea ar fi fost singurele chei, singurele soluții posibile și evident nu era așa. De exemplu, echipa din Herat uh, a eșuat după șase luni și au plecat uh, acolo fără a avea nici cea mai mică idee în legătură cu situația, lucruri pe care ONG-urile le cunoșteau mult mai bine, de fapt. În ceea ce privește sistemul judiciar, totul va fi o farsă dacă nu investim și în sistemul judiciar atât la fel de mult cât uh, investim în poliție. Trebuie să construim uh, instituțiile statului. Trebuie să recunoaștem acest lucru și ne așteaptă sarcini pe care le vom îndeplini în ani de zile. Ați vorbit despre 10 ani, probabil că vom avea nevoie de mult mai mult timp. E vorba de eforturi pe termen lung la care ne vom angaja noi, europenii, mai mult, poate, decât americanii, pentru că securitatea noastră este uh, expusă riscului mai mult decât cea a americanilor. ceea ce privește cannot neglect the question of India. În ceea ce privește strategia Afganistan-Pakistan, având în vedere și problema Cașmirului, avem acum un guvern în uh, Pakistan, uh, iar sistemul de informații secrete militare domină. Până acum uh, nu am fost capabili să descriem clar situația de acolo. Cum putem schimba ceva în Pakistan uh, și cum putem lucra cu guvernul actual al Pakistanului? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Davis, domnule Chiatcar, aveți cuvântul. E foarte clar că aceste eforturi vor uh, dura foarte mult timp, 5-10 uh, ani cel puțin. Tocmai de aceea um, Doamna Clinton a subliniat angajamentul nostru uh, continuu în ceea ce vește Afganistan, în ceea ce vește diplomația, dezvoltarea, cooperarea economică. E vorba de un plan pe termen lung pe care noi îl avem în privința Afganistanului. În ceea ce privește uh, problema creșterii numărului de uh, militari și analogiile cu uh, comparațiile cu Irakul. Cred că noi analizăm uh, situația la nivel global. Avem uh, o abordare globală similară cu cea a Uniunii Europene, dar știm că pentru a putea conduce și trans, face transfer de responsabilitate, avem nevoie de uh, 30 de militari americani în plus pentru ca noi să putem crea un, mediul necesar pentru ca noi să putem uh, să facem eforturi pe termen lung în Afganistan. Trebuie să învățăm din mers și să învățăm și din experiențele noastre din altă parte, dar credem că această abordare cu suficientă protecție pentru uh, civili uh, este foarte importantă și tocmai despre aceste lucruri a vorbit președintele 1 decembrie. ceea ce privește coordonarea eforturilor la nivel militar, uh, această coordonare va lua uh, loc uh, în NATO, e vorba de o operațiune ISAF și în ceea ce vește alte aspecte ale coordonării, pentru care considerăm că este foarte importantă contribuția Uniunii Europene. Aceasta va începe la conferința de la Londra. A început deja în consultări la nivel uh, înalt între doamna Clinton și doamna Ashton dar consultările vor continua și săptămâna aceasta la Londra și sperăm că prin acest efort vom putea coordona asistența internațională, vom putea rezolva problemele uh, guvernanței, uh, vom aborda problema guvernanței și a reintegrării talibanilor, pentru că și aceasta este o problemă. Și vom vorbi și despre transferul uh, componentei securitate în mâinile afganilor ce doresc uh, afganii. Cred că ambasadorul Afganistanului uh, este mai în măsură să răspundă la această întrebare. Am uh, făcut sondaje în Afganistan. Acestea trebuie să fie uh, făcute cu multă atenție, trebuie să avem grijă și la traducerea acestora, dar conform studiilor pe care le-am făcut, uh, sunt semne bune. Se pare că poporul afgan începe să facă pași către direcția cea bună. Mi s-a adresat o întrebare în legătură cu uh, alternativa care există la ora actuală, pentru că șomajul este cel care îi aruncă pe mulți afgani în uh, brațele talibanilor, care pot plăti mai mult pe lună decât orice alt angajator. Și tocmai de aceea înaltul reprezentant Holbrook uh, face acum uh, eforturi deosebite în sensul dezvoltării sectorului agricol pentru a crea locuri de muncă pentru afgani ceea ce ar reprezenta o alternativă la alăturarea la trupele talibanilor sau la implicarea în uh, traficul cu droguri. Mă voi opri aici. But I want to talk a little bit. Colegul meu s-a referit uh, deja la cooperarea între Uniunea Europeană și NATO, dar aș vrea să mai aduc și eu unele observații, mai ales pentru că de asta mă ocup eu la Bruxelles. Și asta pentru că există o, o mare plus valoare um, a acestei cooperări. Am uh, avut vizitatori la nivel înalt uh, de la Washington, la Bruxelles, care s-au întâlnit cu reprezentanții Parlamentului și Comisiei pentru a afla ce face Uniunea Europeană în Afganistan și Pakistan, pentru că acest lucru este foarte important pentru acțiunea SUA în aceste țări. Domnul Davis a referit la coordonare la nivel înalt, uh, dar există și grupuri formate de reprezentanții speciali pentru Afganistan și Pakistan, ambasadorul Holbrook de partea noastră și reprezentanții ai statelor membre ale ONU. Am domnul ambasador Holbrook a fost aici și, și vreau să vă spun că în momentul în care președintele Obama își eh, dădea discursul pe, își ținea discursul pe 1 decembrie, el era în avion către Bruxelles pentru a discuta viitorul acestei strategii cu partenerii săi europeni. Um, cred că planul de acțiune al Uniunii Europene este salutat de SUA pentru că Uh, coincide acțiunilor noastre. SUA și Uniunea Europeană um, au uh, aceleași obiective. Aici vorbim despre agricultură, despre lupta împotriva corupției, despre um, instruirea poliției. Noi avem aceleași obiective. Modul în care le discutăm, uh, modul în care întreprindem acțiuni privind aceste obiective, se reflectă în acțiunile noastre de cooperare, de coordonare, care sunt excelente la Islamabad și la Kabul. În ceea ce privește guvernanța, acesta este un aspect crucial. Am discutat despre instruirea polițienească și alte domenii, dar uh, s-a, s-a făcut referire și la guvernanță, iar Ob- președintele Obama a spus în discursul său uh, că este nevoie de cooperare, de coordonare cu um, autoritățile afgane, iar uh, aici uh, părțile implicate trebuie să se reunească. Este vorba de reprezentanții SUA, reprezentanții Uniunii Europene și autoritățile afgane, pentru că este, este nevoie de cooperare și uh, conlucrare. Doar așa vom reuși ca eforturile anticorupție uh, din sistemul judiciar să fie încununate de succes. Și dacă analizăm planul um, de organizare civilă, vom vedea că acesta ține cont de instanțe, de, uh, de Uh, anchete și așa mai departe. Uh, vă pot uh, arăta acest document, este vorba de 40 de pagini, nu pot să vi-l citesc acum aici, este un document foarte, in, foarte interesant. Șomajul, bineînțeles, și el reprezintă o chestiune foarte importantă. Iată de ce noi dorim să vedem cum putem aduce mai mult angajament aici pe aspectul civil. Domnul Davis a referit la conferință și la chestiunile de securitate. Dacă doriți, vă voi mai aduce precizări aici, dar doream să vorbesc mai ales despre ONG-uri și despre faptul că, um, într-adevăr, noi avem un parteneriat foarte uh, strâns cu aceste ONG-uri și um, am, avem parteneri uh, internaționali dar și uh, care pot uh, acționa în, în foarte multe domenii. Este foarte important să conlucrăm cu, cu societatea civilă din Afgan, nu doar cu guvernul. Merci, Cher colegi, nu nous uh, un tout petit peu plus. Mulțumesc, stimați colegi, mai avem foarte puțin timp, mai puțin de o, de o oră și mai avem niște intervenții, astfel încât aș dori să nu ne întindem prea mult. Avem două intervenții, dar vă rog să fiți succinți. Ich möchte eine ganz konkrete Frage. Domnul Heller. Mulțumesc, aș dori să vă adresez o întrebare. Și anume, eforturile comune în Afganistan, mai ales uh, în ceea ce privește forțele polițienești, uh, sunt acțiuni lăudabile. O mare parte a forțelor polițienești germane provin din landul meu. Eu, uh, unul, am fost prezent în momentul în care forțele polițienești uh, pleacă către Afganistan și în momentul în care se întorc. Iar um, motivul pentru care este atât de greu să avem voluntari, să găsim voluntari, înseamnă că nu există o adevărată cooperare în ceea ce privește formarea polițiștilor. Există diferite niveluri ale um, acțiunilor uh, soldaților americani și uh, ale programelor de instruire. Și uh, există o, o legătură cu autoritățile locale care nu funcționează tot timpul cel mai bine. Nu uh, vreau să critic aici neapărat. Noi uh, trebuie să ne dăm seama totuși că există o diferență între filozofie și practică. Iar uh, colaborarea cu forțele de poliție afgane se complică. Iată deci întrebarea mea. Există în Europa o unitate de poliție militară um, înființată de americani și europeni, deci avem deja o structură de colaborare, iată, între SUA și Europa. Nu ar fi bine să folosim astfel de structuri unde avem deja o formă de colaborare, ar fi poate un bun punct de plecare. Așa cum vă spuneam, uh, există uh, diferențe între filozofie și practică, ceea ce uh, Uh, duce la diferențe între țările care trimit uh, ofițeri de poliție. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am adresat trei întrebări, dar nu am primit niciun răspuns. Nu știu dacă la, confer, la în congres ați face același lucru. Trebuie oare să repet întrebările mele? E vorba de capacitatea de informare a poliției. În al doilea rând, când vom putea, vom putea spune că nu am pierdut în următoarele 12 luni. F. <coughs> Precum și viitorul OEF. Mulțumesc foarte mult. M-a m-a surprins faptul uh, că s-a cerut să existe o forță polițienească pentru Afganistan, uh, um, o solicitare a domnului Vitrup. Uh, trebuie ca formarea să fie organizată în așa fel încât să existe o forță polițienească cu aceeași etică, cu aceeași capacitate și cu um, um, același sistem de operare pentru a putea fi transferată la, la nivel național. Aceasta ar fi ideea. Nu, nu cunosc exact care este care este această, acest organism uh, de instruire polițienească la care ați făcut referire. Iau notă de acest lucru. Dar trebuie să vă spun un lucru care ne-a surprins în momentul în care domnul comisar Vitrup s-a deplasat uh, în Afganistan pentru prima oară în 2008. Este vorba de dorința sa de a, acord, de a lucra îndeaproape cu omologii americani în ceea ce privește instruirea polițienească. Noi am considerat acest lucru ca fiind un semnal foarte bun, o inițiativă lăudabilă. Cred că aici este vorba de abordări diferite, culturi diferite în ceea ce privește formarea ofițerilor de poliție, dar, încerc, dar noi încercăm ca eforturile noastre de coordonare zilnice să ducă la o abordare mai coerentă în ceea ce privește instruirea ofițerilor de poliție. Cu toții ne-am dorit acest lucru, bineînțeles, și noi încurajăm uh, EUPOL uh, și acțiunile sale în Afganistan. În ceea ce privește întrebările dumneavoastră, îmi cer scuze că nu v-am răspuns la timp. Cred că problema o reprezintă faptul că uh, la aceste întrebări ar putea răspunde mai bine colegii noștri de la NATO, din, cu specializare militară, eu nu pot să vă spun cât la sută din teritoriu uh, pe care l-am uh, câștigat de la talibani a reprezentat un succes. Uh, nu aș putea să vă răspund la acest lucru pentru că este greu de cuantificat în ceea ce privește continuarea operațiunii Enduring Freedom. Această întrebare cred că și-ar găsi un răspuns mai nimerit din partea omologilor noștri militari. Dacă avem uh, destule capacitate de instruire a poliției în Afganistan, aceasta ar putea tot timpul să fie îmbunătățită, uh, mai ales în ceea ce privește poliția civilă și în ceea ce privește, bineînțeles, uh, tot, tot ansamblul sectorului judiciar, începând de la ofițerii de poliție până la instanțele judiciare. Acest lucru este crucial și e o chestiune care ține de guvernanță, de combaterea corupției și iată, noi ne îndreptăm către acest obiectiv, dar e nevoie de un efort civil pentru a-l atinge, care depășește efortul militar la care ne-am gândit. Uh, vreau să adaug și eu un lucru, și anume că uh, că cifrele de care vorbim cu adăugarea de 30.000 de trupe, se vorbea și de faptul că se uh, recunoaște faptul că unele dintre aceste trupe se desfășoară și activitate polițienească ceea ce înseamnă, ceea ce subliniază obiectivele cruciale pentru SUA și comunitatea internațională. Iată de ce noi um, dorim uh, să sporim eforturile în acest uh, domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, este o onoare să pot participa la această reuniune a Subcomisiei pentru Securitate și Apărare. Este prima oară când vin aici și țin să îmi exprim recunoștința domnului da, Dajan și colegilor dumnealui pentru că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc despre situația din Afganistan. Suntem uh, recunoscători Uniunii Europene pentru rolul pe care îl are în această țară pentru restabilirea democrației. Aș vrea să încep prin a vă ura tot ce e mai bine pentru noul an, 2010, un an cât mai bun pentru toate țările lumii. L-ați invitat pe domnul Kai Vitrop, uh, șeful misiunii de poliție a UE în uh, Afganistan la început. Ar vrea să încep prin a vă spune că rolul misiunii EUPOL este deosebit de important, deoarece poliția este veriga slabă din forțele de securitate afgane. Personalul nostru are nevoie de asistență, de echipament pentru echipare, pentru întărirea capacităților, pentru instruire. 278 de ofițeri de poliție experți care fac parte din misiunea EUPOL deci sunt afgani și guvernul nostru încurajează Uniunea Europeană să, ce, să crească numărul de persoane afectate în această misiune. Așa cum se arată într-un sondaj recent comandat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, percepția um, legată de poliție în Afganistan s-a îmbunătățit mai mult decât am fi crezut noi și asta datorită asistenței internaționale în mare parte. Apreciem eforturile SUA, NATO în domeniul poliției, precum și contribuția făcută de Germania. 2009 și primele luni din 2010 au fost luni grele pentru Afganistan și pentru comunitatea internațională din aceste țări. Au avut loc niște alegeri dificile, situația securității s-a înrăutățit în multe părți din țară, iar violența și nesiguranța de asemenea au crescut. Anul 2009 a produs cele mai mari pierderi de vieți omeniști. Peste 2400 de morți cu 14% mai mult decât 2008. De trei ori mai mulți uh, locuitori au murit în urma acestei violențe, mult mai mulți decât uh, cei uciși de intervențiile forțelor internaționale. Mulți au, au murit în atetate sinucigașe, cu 45% mai multe decât în 2008. O pătrime din pierderi, 596 de victimi, sunt cauzate de operațiunile forțelor afgane și străine. Această cifră e în creștere, e în scădere, mă scuzați, cu 21% față de 2008. Din păcate, anul 2009 a fost și anul cel mai uh, rău și pentru forțele străine care combat acolo. 520 de victime ale coaliției NATO și țin să profit de ocazie pentru a transmite condoleanțe familiilor și țărilor din care provin aceste victime. Suntem recunoscători pentru sacrificiile soldaților dumneavoastră pe altarul păcii și democrației. Există trei motive pentru care a crescut violența în aceste regiuni. În primul rând, e greu să învingi terorismul atunci când acesta practic își are centrul în afara țării noastre. Nu e suficient să dezmembrezi structurile în interiorul Afganistanului. În al doilea rând, problema terorismului din Afganistan s-a înrăutățit problematica este foarte complicată, uh, implicațiile sunt transnaționale și obiectivele acestor teroriști sunt internaționale. În general, teroriștii intră pe teritoriul afgan, traversând granița noastră poroasă, mai ales în estul și sudul țării. În al treilea rând, am remarcat că teroriștii au progresat foarte mult. Beneficiază de o pregătire mai bună, sunt mai bine echipați și au noi tactici. Și am îmbunătățit comandamentul și coordonarea. Totuși, talibanii nu pot să facă față forțelor de securitate afgane și internaționale. Scopul lor este să terorizeze populația civilă, acționând mai ales în marile orașe și uh, de-a lungul văilor. de foarte multe ori folosesc tactic și uh, armament improvizat în um, primul rând de-a lungul axelor uh, cu circulație crescută. Mă scuzați și nu în voi, în orașe. Sperăm ca anul 2010 să fie un an mai bun și asta din trei motive. Pe de o parte, comunitatea internațională acordă o atenție deosebită dimensiunii regionale a acestui fenomen și încearcă să vadă care este uh, rădăcina acestei probleme. De asemenea, Pakistanul pare să dea dovadă de mai mare dorință de a colabora cu autoritățile afgane și internaționale pentru a combate talibanii. Însă e îngrijorător. Vedem că există anumite zone în care talibanii sunt în continuare uh, protejați, cum ar fi Vaziristanul de Sud sau Vale, Valea Swat. Însă, totuși, guvernul pakistanez a făcut mai multe decât în trecut. Sunt niște progrese clare și sperăm că aceste acțiuni se vor extinde pe întreg teritoriul Pakistanului. În încheiere, simt uh, multe speranțe când văd că la nivel internațional se dorește să se dea mai multă asistență pentru programele civile. Există o nouă strategie civilă din partea SUA, iar UE de asemenea a elaborat un nou plan civil pentru Afganistan și Pakistan. Japonia a anunțat de asemenea că va crește asistența cu 5 miliarde de dolari și alte țări de asemenea au făcut promisiuni în acest sens. Trebuie creată o legătură clară între securitate și dezvoltare. Sunt două acțiuni care se susțin reciproc. Eforturile civile trebuie coordonate între diferitele țări donatoare și Afganistan. Domnule președinte, o serie de atate te- teroriste spectaculoase au creat uh, percepția că în Afganistan lucrurile au scăpat complet de sub control. Recent a avut loc un atac coordonat la Kabul cu peste 10 teroriști. Au uh, căzut victime mai mulți membri ai forț- forțelor uh, civile. Și vă reamintiți, vă amintiți cu toții de asemenea și atentatul de la Bombay din India. Situația s-a deteriorat de asemenea și în zonele de frontieră. Însă există mari părți din teritoriul afgan care sunt sigure și calme. Problema se concentrează mai ales în regiunile vulnerabile, unde securitatea este precară, însă o mare parte a Afganistanului nu este afectată de nesiguranța cotidiană provocată de aceste atentate. Atentatul de la Kabul a intervenit după câteva luni de calm și rămâne totuși un eveniment izolat. Noua strategie americană este un prilej de optimism uh, pentru viitor. E o strategie pregătită prin colaborare cu guvernul afgan și sprijinită de ministrii de apărare din cadrul misiunii IFAS a NATO. Comunitatea internațională, de asemenea, și-a oferit sprijinul pentru această strategie, care conține aspecte esențiale pentru stabilizarea țării noastre. În primul rând, protecția populației este elementul central. Protecție atât împotriva inamicilor, cât și împotriva efectelor colaterale de pe urma operațiunilor um, aliaților. Trebuie să se dea dovadă de mai mult respect și înțelegere față de populația civilă Afganistan, afgană. E un element important, deoarece încrederea poporului va permite o bună ducere la capăt a eforturilor. Ideea este să se transfereze treptat um, autoritatea către guvernul afgan. Pentru asta forțele de securitate trebuie să aibă o capacitate crescută, să fie echipați mai bine soldații și polițiștii. Deci noua strategie trebuie să se axeze asupra instructajului acestora și e clar că va fi nevoie de timp, însă obiectivul final pe care îl împărtășim este să reușim ca forțele afgane să asume responsabilitatea de plin în ceea ce privește securitatea acestei țări. Până atunci, prezența internațională rămâne necesară. O retragere anticipată a trupelor nu are cum să fie o soluție deocamdată. Domnule președinte, pe lângă nesiguranță, aceste activități teroriste au avut și alte urmări nefaste, cum ar fi creșterea culturilor de mac sau corupția. De asemenea, restabilirea democrației este pusă în pericol, precum și eforturile de reconstrucție a țării. În ceea ce privește problema drogurilor, cifrele ONU privind drogurile și delinvența în 2009 arată că Afganistanul, din păcate, este principalul producător de opiu. Deși în acest raport se spune că producția a scăzut uh, consecutiv în 2 ani. În 2 ani producția a scăzut cu 16%, suprafețele cultivate au scăzut cu 40% aproximativ. 192.000 de hectare, adică. Deci de la 192.000 de hectare la 123.000 de hectare. Deci o reducere de 30-40%. De asemenea, provinciile care cultivă mac au scăzut de asemenea. În șapte provincii din Afganistan Culturile de mac reprezintă doar 2%. 18% din opiu e cultivat în șapte provincii din sud-vest. Zone în care teroriștii sunt activi și unde persistă nesiguranța. Comerțul cu opiu generează multe venituri, 44.000 mă scuzați, 400 de milioane de dolari pe an pentru talibani și pentru alte organizații teroriste. Implicarea directă a talibanilor în comerțul cu opiu le permite să-și perfecționeze mașinăria de război care s-a extins din ce în ce mai mult și a devenit mai complexă. Trebuie subliniat de asemenea faptul că una din cauzele majore de corupție este sunt fondurile provenind din traficul de droguri și comerțul ilegal de droguri. Percepția legată de corupție în 2009, publicată de către Transparency International, arată că Afganistanul este una din țările cele mai corupte din lume. Asemănător cu Irakul, Somalia, Myanmarul și Sudanul. În ceea ce privește combaterea corupției, Afganul a introdus măsuri pentru a combate acest flagel, însă, din păcate, rezultatele încă nu sunt convingătoare. De asemenea, trebuie subliniat că o mare parte din banii cheltuiți în Afganistan provin din uh, asistența internațională. Sunt bani pentru a crește nivelul de trai din Afganistan. Avem nevoie însă de mai multă transparență și în acest domeniu. Doar dacă vom avea o gestiune mai bună a acestor bani, îi vom putea folosi în mod mai eficient. Doar o cincime din asistența străină este gestionată de către guvern. Restul banilor sunt distribuiți direct de către donatori și adesea avem impresia că toți banii trec prin mâinile guvernului afgan și că acesta gestionează banii greșit, însă adevărul este că Um, persistă corupția peste tot și de aceea există disfuncțiuni. Amenințările pe care tocmai le-am menționat, terorismul, cultura de mag, corupția, au o strânsă legătură între ele și principala cauză și principalul uh, rezultat este nesiguranța creată de activitățile teroriste. Domnule președinte, în încheiere aș vrea să vin cu un comentariu optimist. În ciuda tuturor acestor probleme, din 2001 încoace Afganistanul a făcut progrese remarcabile în domeniul învățământului, al sănătății, al infrastructurii. Mii de școli și mii de kilometri de șosele au fost construite din 2001. 7 milioane de copii sunt școlarizați, o treime fiind fete, ceea ce era de ne... Um, era imposibil în timpul talibanilor. 80% au acces la servicii de sănătate de bază. Venitul pe cap de locuitor a crescut de trei ori față de perioada talibană. Iar executivul, legislativul și puterea judecătorească sunt acum într-un cadru instituțional care era inexistent în 2001. Într-un sondaj recent făcut de către ABC, BBC și ARD, se spune că între 11 și 23 aprilie 2009, pe un eșantion de 1504 afgani, marea majoritate cred că țara se îndreaptă în direcția cea bună. 71% au încredere în faptul că situația se îmbunătăți în următorii ani, cu 20% mai mult față de sondajul din 2008. Aproape de două treimi cred că rumașii lor vor avea o viață mai bună. Conform acestui sondaj, corupția și șomajul sunt printre principalele îngrijorări afganii percep pozitiv performanțele poliției și armatei și au încredere în capacitatea acestora de a asigura securitatea și stabilitatea țării. Doar 6% dintre cei uh, întrebați uh, îi sprijină pe talibani. Marea majoritate sprijină, consideră talibanii ca fiind principala sursă de conflicte în Afganistan. Marea majoritate a populației sprijină prezența forțelor internaționale, SUA, NATO, pe teritoriul lor. Domnule președinte, aceștia sunt niște indicatori pozitivi. După cinci ani de pesimism, poporul afgan și-a recăpătat încrederea în sine și și-a recăpătat încrederea și în țările prietene, cum ar fi SUA, UE și alte țări. E important să semnalăm acest lucru, deoarece intervine într-un moment critic când comunitatea internațională și Afganistanul se pregătesc pentru a continua și a consolida parteneriatul la conferința care va avea loc la Londra pe 28 ianuarie. Conferința de la Londra, organizată în această săptămână, va fi importantă. Se va discuta despre securitate, despre consolidarea forțelor de securitate în Afganistan și transferul de responsabilitate către Afganistan. Efortul de reconciliere și de reintegrare, buna guvernare, precum și consolidarea cooperării regionale și coordonarea între eforturile țărilor și organizațiilor donatoare pe de-o parte și Afganistanul pe de altă parte. Suntem convinși că această conferință va fi un pas important către stabilizarea și către reconstrucția Afganistanului. Vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru această prezentare atât de completă. Din motive practice, o voi ruga pe doamna Arian Cantie să se exprime acum, după care vom avea un tur de întrebări. Tunei a fost jurnalist în foarte multe zone de conflict, a lucrat pentru ACNUR, în Afganistan pentru NATO, pentru Națiunile Unite și pentru structurile afgane. Deci are o perspectivă, pe de o parte, neinstituțională, foarte apropiată de realitatea din Afganistan. A publicat o lucrare în limba franceză lucrare deosebit de interesantă pentru discuțiile de astăzi. Merci de, de m'avoir invité. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Cred că astăzi se poate spune că situația din uh, Afganistan, înainte de uh, conferința de la Londra, nu este bună. Nu este bună din punct de vedere politic. Am avut uh, alegeri care nu sunt, nu au fost legitime și sunt puțin constituționale. Nu s-a format un guvern. Uh, Alegerile parlamentare tocmai s-au uh, ținut, deci din punct de vedere politic lucrurile nu merg prea bine. Din punct de vedere uh, al comunității internaționale, din cauza alegerilor nu funcționează bine relațiile. După cum ați văzut, uh, ONU a luat foc din acest motiv. Americanii nu au fost de acord nici ei. Richard Taubruck nu este de acord cu președintele Karzai. Senatorul Kerry a intervenit între, în această dispută și a rezolvat problemele, deci uh, nici uh, din acest punct de vedere lucrurile nu merg bine. Din punct de vedere al securității și din punct de vedere militar lucrurile nu merg bine, iarăși. Uh, se spunea în 2007 că insurecția ajunsese la ușile Kabulului, la poarta Kabulului, acum este în oraș. Națiunile Unite s-au luptat uh, două luni întregi pentru a încerca să oprească această, această avansare, dar iată că nici din punct de vedere militar lucrurile nu bine. Armata afgană, în care se are în care avem multă încredere pentru o strategie de uh, ieșire, este oarecum o sursă de speranță în ceea ce privește poliția. Cred că mai sunt încă multe lucruri de făcut pentru a putea spune că avem o poliție în serviciul cetățenilor. Este adevărat că poi mâine uh, va începe la Londra conferința privind securitatea, se va vorbi acolo de guvernare. Guvernarea, buna guvernanță, este, în opinia mea, un element indispensabil, indispensabil uh, necesar uh, împreună cu prezența trupelor americane și europenii au promis și ei că vor trimite 5.000 persoane în plus. Deci vrem ca acesta să se ruleze bine dacă vrem să avem o șansă reală de redresare în, a situației din Afganistan. Cred și sper că rolul poliției uh, va fi uh, discutat la Londra. Acum doi ani s-a făcut un studiu de către Integrity Watch Afghanistan, pe urmare acelui sondaj s-a dovedit că poliția militară la nivel interior era percepută ca fiind cea mai, per, cea mai coruptă instituție din Afganistan după justiție și tribunale. Deci mai sunt uh, multe lucruri de făcut pentru ca și poliția să câștige încrederea cetățenilor interlocutorii noștri de la EUBOL ne-au spus că aceasta nu a fost prioritatea până acum. Fără îndoială, aceasta trebuie să fie o prioritate. Avem o pantă foarte abruptă de urcat uh, și uh, a fost greu să o facem uh, fără o reformă profundă a poliției. Când citim acordul de la Bonn, vedem că se menționează indirect, dar foarte precis, o reformă a armatei pentru crearea unei armate naționale afgane. Mai multe persoane s-au uh, luptat împotriva talibanilor și știau că nu uh, pot uh, să treacă de armată și au uh, rămas în structurile mm, polițienești uh, pentru a uh, rămâne mici comandanți la nivel local și pentru a-și putea continua viețile liniștite ca paraziți. În 2003 s-a încercat o reformare a acestui domeniu, care nu a reușit. Au existat și conflicte cu președintele Karzai din acest motiv și ne-am pus întrebări dacă în 2004, când s-au propus reformele Ministerului de Interne și a poliției, a existat într-adevăr voință politică pentru ca lucrurile să se schimbe. În 2006 a avut loc uh, desfășurarea de trupe a NATO și atunci uh, a crescut uh, ca nivel și numărul insurgenților, și atunci americanii și spun americanii pentru că ei sunt principalul jucător aici, chiar dacă au făcut greșeli, ei sunt principalul jucător, dar mă rog, ei reprezintă comunitatea internațională. Ei s-au întrebat ce să facă în privința problemei din uh, Sud și uh, în privința acestei verigi slabe pe care o reprezintă poliția. S-au gândit, vom face o reformă a poliției. În 2002 au pus 24 de milioane de dolari în reforma politice și în 2007 2 miliarde și jumătate de dolari pentru aceeași reformă. Deci, cu, spre deosebire de anumiți europeni, americanii au avut uh, o viziune foarte clară uh, prin uh, Sister K uh, au uh, creat o forță polițienească contra insurgenților, o poliție care luptă pentru cetățeni și această forță, indiferent de eforturile EUPOL care reprezintă poliția civilă, există acum în Afganistan o poliție pregătită pentru a susține eforturile um, contra insurgenților. Generalul McNeil, care era șeful ISAF în 2000, în urmă cu câțiva ani, spunea că această forță polițienească trebuie să își facă treaba. sunt vreo 140.000 de uh, ofițeri uh, internaționali și, cu siguranță, uh, numărul acestora va crește. Forțele polițienești sunt adesea pregătite, instruite în intervale de timp foarte scurte, scurt, dar uh, totuși ei sunt uh, pe teren, în fiecare cartier, uh, în fiecare zonă a Afganistanului sunt prezente astfel de trupe. Există și uh, ideologii mai europene, există și uh, această filozofie a poliției pentru cetățeni și mai există și această ideologie a Ministerului Apărării, a Defense Department, care susține crearea unei forțe polițienești contra insurgenței. Așadar, se poate spune că astăzi suntem în situația în care avem cantitate, chiar dacă nu neapărat calitatea necesară, că există uh, o poliție, sau vorbit mult despre corupție în acest domeniu, dar avem o, o poliție care nu este antrenată pentru a combate corupția, dar avem uh, semnal și avem semnale nu foarte pozitive din partea lui Karzai, Fratele lui Karzai este președintele Consiliului Provincial din Kandahar. I s-a cerut înlăturarea acestuia și uh, au apărut în presă articole despre implicarea acestuia în uh, traficul de droguri. Uh, vă amintesc și cazul primarului Kabul, care a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a făcut uh, apel și iată că a doua zi s-a mm, reîntors la lucru în biroul său și uh, mm, ceva mai târziu președintele Carzai uh, a organizat o conferință în care a spus că își reafirmă încrederea în uh, primarul condamnat la închisoare și a încheiat spunând nu trebuie ca lupta împotriva corupției să fie un demers corupt, a spus președintele Carzai, un citat minunat. Încă o chestiune pe care vreau să vă precizez E vorba de uh, remunerarea polițiștilor. Un uh, instructor uh, de ofițer de poliție primește cam cât primesc patru polițiști afgani. În 2007 un polițist din uh, Dime Corps Costul polițiștilor care făceau parte din aceste trupe speciale uh, era de 5 ori mai mare decât uh, salariul primit de ofițerii de poliție obișnuiți. Și revin la spusele domnului ambasador. Există și aspecte pozitive și uh, rămân la convingerea că afganii uh, nu iubesc deloc pe talibani. Acest lucru este foarte important. Ei cunosc, uh, ei cunosc pe talibani, uneori regretă o anumită securitate și un anumit simț al justiției, al dreptății care exista pe vremea talibanilor, dar rigoarea lor excesivă a talibanilor și uh, exagerările, precum interzicerea um, folosirii lacului de unghii pentru femei, uh, pentru că acesta era considerat o acțiune provocatoare, aceste aspecte nu uh, sunt agreate de afgani. E greu să stabilim care este uh, partea exactă a teritoriului care este sub uh, influență talibană, însă putem spune că, în general, uh, ei nu dețin orașe mari, uh, nu dețin Kandaharul. E adevărat că au putere în sudul istoric, dar nu dețin controlul asupra niciunui oraș și asupra niciunei axe principale rutiere, Talibanii nu pot uh, împiedica, de exemplu, aprovizionarea orașelor. Nu dețin controlul asupra căilor uh, de uh, comunicare rutiere. Comunitatea internațională și afganii vor găsi o altă formă de parteneriat, pentru că e clar ce s-a folosit până acum nu funcționează. Ar fi o greșeală să întoarcem pagina, ar fi o greșeală față de afgani și față de întreaga regiune, dar cred că am ajuns totuși într-o situație în care uh, avem în fața noastră ultima șansă. Mulțumesc! Vreau să îi felicit pe uh, interpreți pentru uh, faptul că au uh, tradus cu succes în limbile lor anumite uh, porțiuni din discursul dumneavoastră, pentru că nu a fost ușor. Îi voi da cuvântul uh, domnului uh, Arlachic, care este raportorul Comisiei AFET uh, privind Afganistanul. Aveți cuvântul. Just uh, two uh, short and difficult questions to our... Mulțumesc, domnule președinte două întrebări uh, scurte și dificile uh, adresate uh, interlocutorilor noștri americani. Pentru că sunt diplomați de carieră, nu le voi cere răspunsuri întregi. E clar că avem un context politic și avem de-a face cu întrebări politice, deci întrebări grele. Prima se referă la narcotice în Afganistan. Nu ați răspuns întrebările întrebărilor colegilor mei și nu vă cer să o faceți pentru că această chestiune este de resortul uh, celor care se ocupă de uh, narcotice, dar majoritatea heroinului care ajunge în Europa vine din uh, Afganistan, 92% provine de acolo și din Rusia. La fel, heroina afgană a reușit să contamineze două zone imense ale lumii în doar 10 ani. Deci contează foarte mult această situație a narcoticelor uh, și sunt două motive din care europenii trebuie să fie prezenți în Afganistan. Acum 9 ani, când americanii au intrat în Kabul, uh, nu uh, exista producție de opiu în Afganistan. În acel an, talibanii au, au oprit producția din cauza presiunilor care s-au făcut asupra lor. Noi am demonstrat atunci că se poate, ca prin mijloace politice și fără folosirea violenței și a forței, să eliminăm producția de uh, opiu. În urmă cu nou, peste 9 ani, acum, avem 125 de mii de hectare cu uh, maci. Și există și uh, și în ultimii ani s-au înregistrat uh, scăderi foarte mici. Știu răspunsul, uh, am o idee foarte clară în ceea ce privește acest răspuns, dar uh, sunt curios să, să văd până unde poate merge răspunsul dumneavoastră. A doua întrebare pe care doresc să vă adresez. Cred că ați citit în această dimineață uh, marea declarație a domnului McChrystal, a generalului McChrystal din Financial Times. Este un uh, interviu foarte interesant și dacă vreți să știți ceva despre Afganistan, despre politica din Afganistan, trebuie să îi asculți pe general mai degrabă decât pe politicieni. Pentru că um, John McChrystal are uh, opinii foarte clare și idei foarte clare în privința ceea ce trebuie făcut în uh, Afganistan și uh, acestea vin în, sunt uneori contrare opiniilor altora. domnul Holbrook a spus exact opusul. A spus că trebuie să fim pregătiți să rămânem în Afganistan mai mult decât am stat în Vietnam. Dar cred, paradoxal, că Crystal, are o idee în ceea ce privește uh, acțiunile de urmat și spune două lucruri, cred eu, foarte importante. În primul rând că, uh, din punct de vedere al Ministerului, s-a, s-a luptat prea mult și, din, din punct de vedere militar, s-a luptat prea mult. A spus că, din punct de vedere militar, nu crede că situația se va răsturna. Și, în doilea rând, a spus că trebuie să mergem la masa negocierilor cu toate partidele politice și că ceea ce poate face armata este să treacă de la o poziție cât se poate de puternică la una mai uh, puțin uh, intensă. Parlamentul trebuie să discute raportul meu și să-l uh, aprobe, dar pentru noi este foarte important să știm care sunt așteptările dumneavoastră de la conferința de la Londra în privința acestor două chestiuni? Ce e de făcut în privința producției de narcotice, dat fiind că în 9 ani niciuna dintre forțele ocupatoare din, de ocupare din Afganistan nu a pregătit nicio strategie pentru eliminarea producției, producției de opiu și, în doilea rând, dacă aveți vreo uh, intenție de a reduce producția din Afganistan printr-o strategie și, în al doilea rând, ce uh, intenționa să faceți în ceea ce privește uh, interviul acordat de generalul McChrystal. Mulțumesc, domnul Covace, fără cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul dumneavoastră ați spus că guvernul afgan a făcut foarte mult în 2009 pentru reduce sprijinul uh, popular uh, oferit uh, talibanilor. Care sunt măsurile la care vă referiți, măsuri care au dus la această descreștere a sprijinului, sprijinului populației pentru talibani? Ce măsuri au fost luate în, cea, în, în, um, împreună cu forțele internaționale? În al doilea rând, în presa internațională am văzut că există unele discuții cu talibanii mai moderați. Care este poziția guvernului afgan și care sunt, după părerea noastră, talibanii moderați? Aș dori să vă informez despre un atac asupra aeroportului din Kandahar ieri, Trei soldați bulgari au fost răniți grav. Patru, îmi cer scuze, iar uh, unul dintre colegii noștri a fost prezent acolo. Din fericire, acesta este, el este teafăr și nevătămat. Dar iată, aeroportul din Kandahar era considerat un loc sigur, dar până la urmă nu există niciun loc sigur în Afganistan. Mulțumesc, doamna Gomes. În primul rând, aș dori să vă spun că apreciez foarte mult uh, punctul de vedere al domnei, domnișoarei Cantier, pentru că este foarte bine să avem o astfel de perspectivă a unei persoane care cunoaște situația de la fața locului, dar care nu este reprezentantă a forțelor uh, militare. Întrebarea mea Uh, este pentru domnul uh, ambasador uh, sau pentru reprezentanții SUA, misiunii americane în Afganistan. Se referă la guvernanță și în afară de faptul că e nevoie de o strategie pentru combaterea traficului de droguri și a corupției, mai există două probleme foarte grave care s-au dezvoltat în ultimii doi ani și când am avut o delegație afgană în Parlamentul European, uh, se referă la Malilo, which was legea mass media și la uh, probably the, the Taliban can dreptul familiei. De aici am, uh, am, am avea, aici am avea nevoie să înregistreze progrese. Aceste aceste chestiuni uh, vor, uh, vor suferi schimbări pe viitor? Următorul vorbitor. Domnule președinte, Domnul ambasador a fost foarte deschis în momentul în care eu uh, eram membru al Parlamentului uh, și aș dori să-i mulțumesc pe această cale. Acum sunt membru al Parlamentului European și aș dori să-i adresez următoarea întrebare. Alegerile parlamentare sunt foarte importante în orice țară. S-a hotărât ca, parlament, ca alegerile dumneavoastră parlamentare să fie amânate. Care este părerea care este opinia publică în acest sens și care se părea partidelor politice, pentru că poate fi uh, percepută ca o manipulare. Aș dori să-mi răspundeți, să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Buzicov, de cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez uh, o întrebare domnului Cantie și o întrebare domnului ambasador. Excelența dumneavoastră, domnule de, domnul Davis s-a referit mai devreme la conferința de la Londra, spunând că unul dintre obiectivele acestei conferințe este reintegrarea unor forțe din rândul insurgenților. Aș dori să știu care este poziția guvernului dumneavoastră cu privire la acest lucru. Ar fi vorba de o reintegrare mercantilă, e vorba de remunerarea suficientă a, a insurgenților pentru a-i face pe aceștia să renunțe la arme sau este vorba de o reintegrare politică? Dacă vorbim despre reintegrare politică, la cine vă referiți atunci? Generalul McChrystal a spus uh, a vorbit despre talibani moderați și cred că este o apreciere realistă faptul că trebuie să, um, să existe dialog cu dușmanul, cu inamicul, dacă se dorește ajunge la unele rezultate. Și nu neapărat cu cei mai moderați. Ce părere aveți de, despre acest fenomen de reintegrare? despre posibilitatea de reintegrare. S-a vorbit despre importanța sa politică Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Acum o întrebare pe doamna Cantie. Ați spus că conferința de la Londra era probabil ultima noastră șansă pentru a redresa situația în Afganistan. Domnul ambasador Holbrook a, a dat impresia că această conferință de la Londra nu era foarte importantă, um, ci că punctul de cotitură îl reprezenta discursul președintelui Obama din decembrie. Care sunt, după părerea dumneavoastră, rezultatele cele mai importante care ar trebui să fie obținute la Londra? Mulțumesc, doamna Lösing. Ja, um, es wurde ja jetzt vielfach uh, über die Drogenproblematik hier gesprochen. S-a spus despre uh, traficul de droguri, despre narcotice. Eu nu sunt foarte diplomată, cum știți, poate, astfel încât aș dori să aflu mai multe amănunte privind această chestiune, domnule ambasador. Dumneavoastră ați spus că uh, cauzele corupției uh, um, generate de cultivarea de cultivarea de plante narcotice uh, reprezintă comerțul cu narcotice internațional, dar acesta nu ar exista uh, fără aceste cauze. Bineînțeles, se vorbește despre liberalizarea drogurilor, dar nu vorbim despre acest lucru aici. Uh, conform raportul ONU, 71% din profitul traficului de droguri ajunge în buzunarele oficialităților guvernamentale din Afganistan. Deci ar dori guvernul să oprească uh, traficul uh, de droguri și cultivarea macului, dacă iată o bună parte din banii rezultați din traficul de narcotice ajunge până la urmă la ei. În al doilea rând, domnule ambasador, dumneavoastră ați spus că cauza conflictului reprezintă terorismul și că terorismul uh, își are izvorul în afara țării. Ați făcut referire la talibani și la influența acestora, spunând că influența lor a scăzut. Dar, până la urmă, cauza conflictului și a violenței nu reprezintă oare sărăcia în această țară, iar uh, insurg- iar um, mișcările de insurgență despre care am vorbit, am auzit uh, că poliția trebuie să lupte împotriva insurgenților, dar de unde vin acești insurgenți? Cine sunt ei? Vin toți din afara granițelor? Mie mi se pare cam ciudat acest lucru. Oare insurgenții nu provin uh, din rândurile etniei Eh, paștun care eh, este eh, care, care, care nu îi sunt respectate drepturile. Vreau să vă spun că în äh, Terroristen aus dem Ausland, das ist, das ist absurd, wenn man die, die Zahlen äh, dagegen sieht. Numărul insurgenților a crescut foarte mult, ajungând la 16.000 de persoane. Uh, Eh, iată, un expert militar eh, SUA spune că insurgența în 2009 era prezentă în 33 de provincii, iar câțiva ani înainte se răspândea doar în 11 provincii. E absurd să spunem că uh, cauza insurgenței o găsim în afara granițelor țării. Nimic nu indică faptul că situația de securitate se va îmbunătăți considerabil în 2010. Și știu că nu avem mult timp la dispoziție, dar vreau să vă spun câte ceva și despre evoluțiile pozitive, vă rog. ...61% din populație este subnutrită. Uh, nu cred că acest lucru poate fi numit o evoluție pozitivă. Bun. Uh, mai avem numai 10 minute. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi acum la prima întrebare privind talibanii. Talibanii niciodată nu s-au bucurat de popularitate în Afganistan. Au venit în Afganistan prin forță, în armați, s-a spus de foarte multe ori că Afganistanul practic a fost uh, ocupat și luat static de o forță militară de câteva mii de oameni. Doar 5-6% din populație sprijină un guvern de tip taliban, lucru arătat de sondaje. În al doilea rând, talibanii moderați sau talibanii. Când m-am referit la aspectele pozitive, am spus că venitul pe cap de locuitor s-a triplat din 2001 încoace. A triplat în urma cărui lucru. În 2001 era de 180 de dolari. Acum e în jur de 450 de dolari. Țara este foarte săracă în continuare. O mare parte a celor care s-au înrolat în rândurile talibanilor au făcut-o din cauza sărăciei. Talibanii sunt mult mai bogați decât guvernul afgan, plătesc de trei ori sau patru ori mai mult decât sunt plătiți soldații de către guvernul afgan. Sărăcia îi obligă pe unii să se înroleze în rândurile talibanilor, să fie printre forțele acestora. Guvernul afgan are însă proiecte de dezvoltare în sud-est, mai ales pentru a le da locuri de muncă acestor persoane sărace care Astfel nu s-ar mai alătura talibanilor și nu ar mai ucide persoane nevinovate. Cum în ceea ce privește buna guvernare? E drept că nu e așa cum ar trebui. Însă, dacă e să ne uităm uh, și să comparăm situația Afganistanului cu cea din SUA sau din UE, situația într-adevăr tragică. Însă, dacă ai să vedem evoluția din Afganistan, trebuie să ne dăm seama că în 2001 nu era guvern. Nu existau putere administrative, judecătorești, nu exista o armată națională afgană, nu exista nicio forță de poliție afgană. Între timp, Afganistanul a făcut progrese chiar și în domeniul guvernării. Acum există cele trei puteri pe care tocmai le-am citat. Și faptul că Parlamentul a respins jumătate din miniștrii propuși de Karzai e un semn pozitiv despotismul într-o țară ca Afganistanul e una din practicile cele mai curente și faptul că Parlamentul s-a opus e deosebit de pozitiv. 14 miniștri sunt aprobați. Au primit aprobarea ministrul apărării de externe, de interne, învățământului, ministrul de finanțe. Deci nu putem spune că în Afganistan nu există guvern. Anumite posturi nu sunt uh, acoperite. Eu, ca cetățean af afgan, am apreciat faptul că Parlamentul a criticat guvernul și a respins anumite candidaturi. În ceea ce privește acum dreptul familiei, cred că vă referiți la legea șiită. Aceasta a fost adoptată de Parlament și a fost promulgată și de către președinte. Acesta însă a ordonat o revizuire a legii. Legea a fost revizuită, iar organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, inclusiv Comisia pentru Drepturile Omului Afgană, care critică foarte mult guvernul, au spus că această lege era convenabilă. Știți că în Afganistan aproape 20% din populație este șia, șiită. Populație care mult timp a fost dominată de către majoritatea sunită și pentru prima oară în istoria Afganistanului, populația de Uh, religie musulmană șiită primește anumite drepturi, mai ales în uh, ceea ce privește dreptul familiei. Prin Constituție au anumite drepturi în ceea ce privește familia și statutul lor personal. Legea a fost modificată, e mai bună, și nu trebuie să uitați că societatea afgană este deosebit de tradiționalistă. Noi am trecut de trei ori prin democrație, să zic așa. În 1919, după independența Afganistanului, regele Amonello a creat parlamentul, a bunătățit situația femeilor, însă a acționat prea repede rezistența tradiționalistă s-a impus, iar regele a fost obligat să părăsească țara. Cea de-a doua experiență a fost în 1963. Am avut probabil cea mai importantă constituție din Asia în acel moment. Din păcate însă, după 10 ani când a existat Parlament, când a existat o anumită libertate de expresie, deci după 10 ani, odată cu intervenția străină, totul practic s-a oprit. Și după asta, deci în 1978, când Afganistanul uh, a intrat în război practic până în 2001, poporul afgan a fost controlat de anumite grupări armate. Iar în 2001, pentru prima oară, populația și-a pus mari speranțe în ceea ce privește schimbarea de guvern. Așteptările populației însă erau mult prea mari față de ceea ce s-a putut uh, îndeplini pe teren. Deci de aceea o mare parte a populației a fost dezamăgită. Și aceleași organisme care au făcut sondaje au arătat că populația nu sprijinea procesul uh, intervenția străină, însă anul acesta pentru prima oară s-a văzut o schimbare. Populația este optimistă pentru prima oară în ceea ce privește viitorul țării, au mai mare încredere în ceea ce privește procesul de democratizare și reconstrucție. Aveți dreptate însă. Problema numărul 1 este sărăcia. Talibanii folosesc sărăcia și ceilalți din trecut au utilizat sărăcia. E problema cea mai gravă pe care o avem în Afganistan. Acum mă voi referi la alegerile parlamentare. Dacă Afganistanul ar fi hotărât să organizeze alegerile parlamentare în termenul prevăzut de Constituție, adică în luna mai, am fi fost criticați de toată lumea. Deci cum poți organiza alegeri într-o țară în care nu există securitate? Era prevăzută data pentru alegerile legislative, însă de asemenea era prevăzută și obligativitatea de a avea un vot universal. Dacă anumite grupuri ale societății nu pot uh, vota, dacă nu se poate verifica, nici asta nu ar fi fost bine. Asta s-a întâmplat la alegerile prezidențiale. Deci după ce am constatat că aveam probleme legate de votul universal și de transparență, am hotărât să amânăm cu patru luni organizarea acestor alegeri, sperând că între timp situația se va schimba și că se vor întruni condițiile adecvate. Vă mulțumesc, domnule ambasador Arian, pentru întrebările care v-au fost adresate. Foarte pe scurt, foarte multe întrebări au fost puse. Trei rezultate de la conferința de la Londra. Dacă vor fi 10, cu atât mai bine, însă trei lucruri doar. Uh, trebuie să înțelegem că suntem într-o situație gravă. Nu trebuie să ne păcălim. Situația e gravă din punct de vedere politic, militar, al dezvoltării. De 8 ani lucrurile s-au tot înrăutățit. Și părerea mea personală este că am ajuns în stadiul în care dacă nu reușim să punem pe picioare un parteneriat uh, dorit de către afgani, serios, de facto, cu comunitatea internațională și prin desfășurarea de forțe militare, știm că nu avem cum să înfrângem astfel o insurecție, deci dacă nu avem un astfel de parteneriat în care dimensiunea militară e însoțită de guvernare și afganii sunt uh, convinși de faptul că trebuie să combată corupția, deci dacă nu facem toate acestea, probabil că vom uh, vom da greș. Acesta este într-adevăr punctul de cotitură. Acum și în ceea ce privește justiția, amintiți-vă de răscoalele țărănești din Europa în perioada medievală, când oamenii dădeau foc moșiilor, când țăranii dădeau foc moșiilor. E drept că nu s-a pierdut totul. Există manipulări din partea Pakistanului, există fervenți care susțin Al-Qaeda, însă există mult mai multă nedreptate și sărăcie decât orice altceva. Domnule Davis? I didn't tackle the counter-narcotics question since I was in... Mă voi referi la narcotice. Din 2008 până în 2009 am fost în Afganistan. Nu pot să spun de ce culturile de mac sunt atât de extinse, însă pot să vă spun că domnul Obama și domnul Holbrook um, au spus clar că este o problemă care trebuie soluționată economia, modul în care se combate cultura de mac nu are cum să funcționeze. SUA împreună cu partenerii internaționali încearcă să vadă care sunt uh, cauzele. Să se vadă care este situația cu precursorii chimici, finanțarea și e nevoie de coordonare militară Agenția Americană de Contranarcotice nu are cum să acționeze de una singură. Acum există 13 poziții care vor crește la 81 de poziții permanente până la sfârșitul anului 2010. E clar că trebuie să sprijinim mai mult țăranii, să sprijinim instituțiile care combat traficul de droguri, deoarece e o problemă care nu afectează doar Afganistanul, se răsfrânge și în afara acestei țări. Nu pot spune exact ce anume s-a întâmplat uh, greșit. Uh, e clar că anumite strategii trebuie schimbate, trebuie să vedem cum trebuie să fie o strategie antinarcotice și sperăm că noua strategie va avea un impact. În ceea ce privește reintegrarea talibanilor, nu am citit articolul din uh, Financial Times, deci nu mă pot referi la ce a spus generalul McChrystal. E clar că este pe agenda conferinței de la Londra această chestiune. Orice proces de reintegrare trebuie să fie condus de afgani și să se mm, desfășoare în cadrul instituțiilor existente personal nu mă pot referi la această chestiune acum, însă cu siguranță că după conferința de la Londra vor fi mai multe informații. Domnule ambasador, dacă doriți să trageți concluziile, vă rog. Monsieur le Président. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Sunt foarte mulțumit că am putut uh, lua parte la această dezbatere. A fost o ocazie deosebită. E adevărat că sunt uh, multe idei uh, contradictorii în ceea ce privește Afganistanul. Situația din Afganistan, în uh, realitate, este una foarte complicată. Sper că poporul afgan, împreună cu aliații săi internaționali, se va putea stabiliza. Cred că acest lucru este posibil și trebuie să fim optimiști. Cred că acum, cu uh, această abordare globală în ceea ce privește reconstrucția și dezvoltarea, alături de efortul militar, toate acestea vor ajuta Afganistanul să uh, iasă din uh, criza aceasta care durează de 30 de ani. Mulțumesc, domnule ambasador, le mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Fără îndoială am fi putut continua ore întregi, zile întregi chiar. Uh, scopul ar fi uh, să um, tragem niște concluzii după conferința de la Londra și să vedem în lumina acelei conferințe cum se poate pune în aplicare planul de acțiune al Uniunii Europene. Vom avea oricum dezbateri mult mai intense în uh, Comisia AFET, dar cred că la sede trebuie să um, fim în continuare foarte atenți la uh, ce se întâmplă, la evoluție din domeniul securității, în ceea ce privește uh, contribuția europeană în Afganistan. Le mulțumesc uh, celor de la secretariat și le mulțumesc interpreților pentru că au fost de acord să rămână peste program. Sunt vinovat pentru că nu am încercat să limitez discuția, dar o voi face data viitoare. Cred că a fost util să ascultăm toate intervențiile posibile. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem miercuri cu doamna Merlin Albright.